Good morning, everybody, dear colleagues. Please take your seats. Busy schedule, as usual, so let's get started. Dragi colegi, Today, but first... haideți să începem, pentru că, haideți să începem pentru că avem un vot, dar înainte de asta vreau să vă fac câteva anunțuri. Anunțurile se referă la acte delegate și depunere în aplicare. În ceea ce privește actele delegate, prezentarea Comisiei referitoare la actele delegate cu privire la frontiere și vize, Fondul de Securitate Internă și Fondul, fondul de uh, Azil și de Migrație, în mandatul trecut, plenara a votat să obiectăm la actul delegat, actele delegate care se referă la aceste două chestiuni. Octombrie 9, 2015, Parlamentul European a primit două noi acte delegate cu termen de două luni pentru ca Parlamentul European să obiecteze. Mai multe grupuri politice, inclusiv S&D, GUE, Verzi și Renew, au cerut să se adauge un punct pe ordine de zi a Comisiei Libe pentru a putea fi informați de, uh, despre toate elementele referitoare la aceste acte delegate. Se pare că Parlamentul nu a fost informat în mod adecvat cu privire la elaborarea acestor două acte noi. De aceea, directorul general al Digi, DigiHome a fost invitat ca să ne prezinte cele două acte delegate uh, pe 21 noiembrie, în reuniunea noastră. Această prezentare va fi precedată de o reuniune tehnică cu uh, consultanții noștri politici în 11 noiembrie. În al doilea rând, pe 30 octombrie, Parlamentul a primit o decizie de implementare a Comisiei. Yeah despre o decizie din 2015 cu privire la lista de documente care trebuie să fie depuse de solicitanții de viză de scurtă ședere din Azerbaijan. Decizia referitor la acest act de punere în aplicare a fost comunicată tuturor membrilor LIBE printr-un newsletter LIBE din octombrie, din 31 octombrie și s-a stabilit un termen intern pentru propunerea obiecțiilor acest termen este de 13 noiembrie la prânz. Acestea sunt anunțurile și sigur că trebuie să adoptăm și procesele verbale ale reuniunilor trecute, dacă sunteți de acord. Dacă nu sunt obiecții, atunci sunt adoptate. Și acum, haideți să trecem la vot. Este vorba de un vot electronic care se referă la un proiect de raport cu privire la regulamentul Parlamentului European și Consiliului cu privire la paza europeană de coastă și de frontieră, abrogând regulamentul 98 bară 700, regulament al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la așa numitul sistem FADO, sistemul documente false și autentice online. O avem aici alături de noi pe Roberta Metzola, în calitate de raportor, și avem niște voturi în bloc, niște amendamente de compromis și niște voturi separate sau un vot separat. În primul rând vreau să vă întreb dacă aveți cu toții cartelele de vot. Sunteți pregătiți să votăm? Am să dau cuvântul doamnei raportor dacă dorește să intervină. Nu? Bine, atunci trecem direct la vot. Bun. Votăm în bloc. În primul rând, sunt mai multe amendamente de compromis care trebuie să fie votate în bloc începând de acum. S-a deschis deci votul pentru votul în bloc. Acum s-a închis votul. 54 de voturi pentru, 5 abțineri, un vot împotrivă, se adoptă. Acum, votăm alineatele. Compromis pe articolul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul? Da? Da, se adoptă cu o majoritate amplă. Acum, compromis la articolul 80A9, care acoperă amendamentul 26. S-a deschis votul. Now it's closed. S-a închis votul. Se adoptă compromis la articolul 80 b nou, care acoperă amendamentele 27 și 58. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul și se adoptă. Compromis la articolul 80 c nou, acoperând amendamentele 28, 57, 53 și 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da? Se adoptă și acesta cu majoritate amplă. Acum, compromisul la articolul 80D, nou, acoperind amendamentele, amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la articolul 80E, nou. 30, 62, 68 sunt amendamentele acoperite. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la 80F, nou. 31, 66, 59 sunt amendamentele acoperite și acum votăm. S-a închis votul. Se adoptă. 80 de nou. 32 și 72 sunt amendamentele acoperite. G, spune președintele. G. G. S-a închis votul acum. Se adoptă. 80H. 33, 34, 73 sunt amendamentele acoperite aici. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum, articolul 80 J. No care acoperă amendamentele 35 și 69. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum votăm articolul 80K 9 care acoperă amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum trecem la considerente. Considerentul 80. Din nou, care acoperă amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate amplă. Trecem acum la considerentul 81B, nou, care acoperă amendamentele 5 și 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Considerentul 81C nou a, nu, nu, îmi cer scuze, spune președintele, este un vot separat, trebuie să votăm. Considerentul 80A9, amendamentul 39. Deci acesta trebuie să îl votăm separat. Haideți să votăm acum acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge. Și acum putem să trecem la 81C 9 Acoperă amendamentele 6, 38, 41 și 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum, considerentul 81E 9 care acoperă amendamentele 8 și 45. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la 81F, nou, acoperind amendamentele 9 și 46, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Considerentul 81G, nou. Amendamentele 10 și 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum, considerentul 82, amendamentele 11 și 48, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum, considerentul 101A 101A nou, care acoperă amendamentele 15 și 51, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Considerentul Considerentele 113A9 și 114 e un amendament de compromis care acoperă amendamentele 23 și 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votăm acum textul așa cum a fost modificat. Și începem votul acum. Vot cu apel nominal. E votul final. Votul pe marginea textului așa cum a fost modificat. S-a închis votul. Și se adoptă. Și acum vom vota ca de obicei decizia de intrare în negociere, mandatul și compoziția, uh, componența uh, echipei de negociere și avem nevoie aici de majoritate absolută pentru a putea continua cu pasul acesta al negocierilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Bun. Și am obținut majoritatea. Se adoptă cu o amplă majoritate, mai mult decât majoritatea absolută, pentru a deschide negocierile și o felicităm pe doamna Mețola pentru munca depusă și trecem mai departe pe ordinea noastră de zi. Nu facem nicio întrerupere dacă sunteți uh, de acord cu mine. Da, vă rog. Vă rog pe cei care doriți să rămâneți în sală <laughs> să rămâneți uh, în liniște, dar mai ales pe cei care părăsesc sala vreau să îi rog să o facă în liniște. Let me announce what the following point Permiteți-mi să vă anunț care este următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este punctul 12. Este vorba de eviz, avize emise de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și de Comitetul European pentru Protecția Datelor cu privire la impactul legii cloud din Statele Unite ale Americii asupra cadrului juridic al UE de protecția datelor și mandatelor de negociere a unui acord între UE și SUA privind accesul transfrontalier la probe electronice pentru cooperarea judiciară în materie penală și, de asemenea, un protocol suplimentar la așa numita Convenție de la Budapesta. Și vom audia mai multe prezentări, în primul rând cea lui Wojciech Vievorovski, uh, căruia îi urăm bun venit, este șef adjunct la AEPD, la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. De asemenea, îl vom asculta pe domnul Carson Ben, consilier juridic și politic superior al Comisarului Federal German pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației și coordonator al grupului secundar de experți în materie de frontiere, deplasare și aplicare a legii, BTLE din cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor. Și, de asemenea, vom asculta, îl vom asculta pe Etienne Mori, care este consilier juridic la Departamentul pentru Afaceri Europene și Instituționale al Comisiei Naționale de Informatică și Libertăți uh, din Franța. Și apoi vom asculta și avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European, care este relevant pentru munca pe care o avem de făcut pentru a putea evalua în mod adecvat Uh, prognoza acestui uh, nou acord privitor la probele electronice pentru cooperarea judiciară în materie penală. Și aveți cuvântul, domnule Vievorovski. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Colectarea informațiilor electronice în interiorul Uniunii Europene și obținerea acestora din alte jurisdicții este un subiect care probabil că va rămâne pe ordinea de zi al acestei comisii pe durata mandatului dumneavoastră, pentru că subiectul este legat de asemenea și de activitatea pentru încheierea protocol protocolului uh, suplimentar la Convenția privind criminalitatea cibernetică dar uh, e importantă și discuția noastră internă cu privire la propunerea legată de probele electronice. Este foarte complex acest subiect pentru că Uniunea Europeană este implicată în mai multe procese pentru a stabili normele de partajare a probelor electronice și, în general, a informațiilor electronice la nivel transfrontalier în diverse foruri și cu diverse state, nu doar cu statele europene, nu doar în Consiliul Europei, ci și la nivel bilateral și multilateral. În același timp se desfășoară toate aceste procese. În aprilie, în acest an, am emis două avize pe care vi le voi prezenta. Una referitoare la recomandarea Comisiei pentru mandatele de negociere ale acordului internațional cu Statele Unite cu privire la accesul transfrontalier la uh, Uh, probe electronice și pentru a participa la negocieri în um, uh, negocierea ale protocolului adițional la Convenția de la Budapesta. În iulie, uh, Comitetul European pentru Protecția Datelor împreună cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a abordat uh, situația Uh, cu privire la impactul legii Cloud a SUA asupra cadrului juridic al lui de protecție a datelor. Vreau să vă spun că și astăzi am emis un aviz suplimentar în care comentăm discuția actuală cu privire la uh, obținerea de probe electronice. Și vreau să mă focalizez asupra câteva principii generale să vă informez cu privire la răspunsurile, autorități, răspunsurile Autorității Europene pentru Protecția Datelor la aceste chestiuni și câteva chestiuni specifice din uh, avizul emisier. Și colegii mei de la Comitetul European pentru Protecția Datelor uh, vor vorbi despre răspunsul comun la uh, legea cloud a SUA și a implicațiilor acesteia. Acesta a fost un domeniu care a suscitat un interes uh, important, mai ales pentru Giovanni Gutarelli, care și-a adus perspectiva de judecător în analiză, deci un punct de vedere juridic în acest uh, subiect. Recunoaștem pe deplin faptul că autoritățile, chiar atunci când anchetează cazuri interne, au nevoie adesea de informații care sunt stocate în alte țări europene sau în alte țări. Uniunea Europeană are nevoie de norme eficiente pentru cooperarea între statele membre și de aranjamente durabile cu, stări, cu state terțe pentru partajarea datelor în scopul aplicării legii. Și aici, chestiunea justiției este prioritară și vine înaintea protecției datelor. În același timp, colectarea probelor înseamnă procesarea datelor cu caracter personal. Deci, lucrurile intră sub incidența uh, regulamentului privind protecția datelor. Deci avem chestiuni de protecția datelor și chestiuni judiciare în același timp. Sunt lucruri de interes pentru autoritățile naționale de protecția datelor uh, la nivel național și la nivel european. Și cooperarea cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul European pentru Protecția Datelor uh, testează limitele uh, acestui proces foarte complex uh, și uh, modul în care el poate fi abordat din diverse unghiuri și vreau să vă spun că uh, rezultatele negocierii și cooperării noastre sunt satisfăcătoare. De aceea, deocamdată, noi, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, am decis să nu in intervenim uh, până la emiterea avizului de ieri cu privire la uh, probele electronice, avizul pe care l-am uh, emis la cerere. Care este perspectiva noastră? Protecția datelor nu e un obstacol unei administrări adecvate și eficiente a justiției. Standardele de protecție a datelor vor crește gradul de încredere uh, în integritatea procesului de administrare a justiției accesul uh, și drepturile individuale de protecție a datelor nu dispar în momentul în care un judecător, într-o anchetă, decide că o entitate privată, de exemplu, furnizorul de uh, informații, trebuie să, um, să predea date importante pentru ancheta, ancheta respectivă. Și complexitatea dosarului vine și din faptul că Uniunea Europeană e în curs de a constitui uh, spațiul juridic european comun. Deci acest spațiu este în construcție și există disparități între sistemele de justiție penală dintre diversele state membre, pentru că aceasta este o competență suverană a statelor europene. De exemplu, anumite state membre consideră că avortul este încă ilegal și este recunoscut ca o infracțiune gravă. Iar uh, autoritățile de aplicare a legii pot să aibă uh, uh, viziuni diferite între țări diferite, dar pot să aibă uh, viziuni diferite chiar și în cadrul aceleiași țări. Există um, uh, perspective foarte diferite cu privire la ceea ce poate fi considerat o infracțiune gravă și sancțiunile care vor fi uh, impuse. Și aceste diferențe există între codurile penale și deci situația este foarte complicată. Nu există o definiție clară și comună pentru uh, o infracțiune gravă. Și în actele care au fost adoptate de acest Parlament, uh, listele diferă. Însă, din punctul de vedere al protecției datelor, lucrurile sunt destul de clare pentru că există un cadru uh, foarte clar, care derivă din uh, dreptul primar, care uh, se referă la protecția drepturilor fundamentale. Avem pro, uh, regulamentul protecția dat, pentru protecția datelor și așa numita directivă în domeniu, care este singura directiva uh, directivă aplicabilă la nivel secundar în toate țările Uniunii Europene și în toate țările care sunt în zona economică, în spațiul economic european. Există o nepotrivire în ceea ce privește armonizarea, în ceea ce privește administrarea justiției și aplicarea regulilor de protecție a datelor. Prin urmare, de fiecare dată când se propune o măsură europeană în domeniul justiției și securității care ar limita drepturile fundamentale sau care ar aduce atingerea acestora, uh, întâmpinăm aceleași dificultăți juridice. Și voi încerca să le explic acum înainte de a vă sugera soluții. Limitarea drepturilor se poate face doar dacă e necesară și proporțională în cadrul unui stat democratic și în funcție de jurisprudența uh, Curții de Justiție, care ne ajută să facem evaluările. Avem și alte avize, cum ar fi avizul cu privire la acordul PNR. Propunerea cu privire la probele electronice ar crea Uh, ce, o cerință pentru entitățile private care să ofere date sensibile autorităților judiciare din jurisdicția lor. Puteți vorbi puțin mai rar? Cer scuze interpreților. Atâta vreme cât asta se întâmplă într-un sistem care nu este construit pentru un acest scop, uh, Impactul unui astfel de instrument va fi o limitare semnificativă la dreptul la mm, intimitate și la protecția dator. Potențial, spun, deoarece totul va depinde de situația respectivă și totul va fi diferit de la caz la caz. Deci trebuie să țintim către în mai bine, nu în mai jos. Dar haideți să ne gândim la un exercițiu. Încercați să luați un stat membru UE pe care îl cunoașteți cel mai puțin, să zicem. Și închipuiți-vă care e lista de autorități din țara respectivă care sunt suficient de calificare, au dreptul să vă ceară inf- informațiile dumneavoastră prin intermediul furnizorilor dumneavoastră de internet. Ghiciți atunci care sunt uh, delictele grave care ar putea duce la asta și întrebați-vă, vreți ca furnizorii de servicii de internet sau credeți că aceștia vor ști toate răspunsurile la aceste întrebări? Vreți ca serviciile intermediare de internet să răspundă de unele singure sau ați prefera ca un judecător din țara dumneavoastră să se implice? Dacă credeți că asta nu e o problemă pentru datele tranzacționale, gândiți-vă și la informațiile persoanelor cu care ați luat legătura sau locul unde vă aflați când le-ați contactat. Prin urmare, credem, nu credem că entitățile private, de pildă furnizori intermediari de internet, nu aceștia trebuie să uh, stabilească care este legalitatea și proporționalitatea informațiilor solicitate de autoritățile judiciare uh, din afara jurisdicțiilor. Și asta indiferent dacă e vorba de țări terțe sau țări membre UE. De aceea, noi uh, spunem în aviz că trebuie să ne asigurăm că regulile pot fi puse în aplicare și ar trebui să fie consecvente față de actualele definiții ale categoriilor din dreptul european, categoriilor de informații. Și de asemenea trebuie făcute îmbunătățiri în ceea ce privește definirea datelor de tranzacție. În mod precaut, uh, credem că trebuie modificate propunerile pentru a ne asigura că implicarea um, autorităților este posibilă în ambele jurisdicții, atât cea care emite solicitarea respectivă, cât și cea care trebuie să o pună în aplicare. Și, bineînțeles, trebuie să existe dreptul la avea o asistență juridică sau o revizuire juridică și de asemenea, trebuie să ne dăm seama că se pot acumula întârzieri. Însă, suntem siguri că putem construi un sistem care să fie în același timp eficace și eficient. Credem că ar trebui să existe un echilibru între categoriile de informații și ordinele emise de jurisdicții. Și de asemenea, să nu uităm că până la urmă ideea principală este să avem o transmisie sigură a informațiilor tuturor părților implicate. Noi în continuare, observatorul nostru în continuare se va implica în aceste negocieri și vom încerca să evaluăm ce se întâmplă pe parcursul acestora. Și ca să închei, aș spune că e un domeniu important în care se intersectează nevoile uh, ce țin de justiție, de drepturi fundamentale și credem că până la urmă combinația mm, și mm, transversalitatea dintre cele două părți ne vor ajuta să înțelegem toate fațetele complexe. Mulțumim, domnule Vievorovski, și știți de asemenea cât de importante sunt pentru noi rapoartele Observatorului European Protecția Datelor în ceea ce privește protejarea drepturilor fundamentale și a dreptului la intimitate. Într-adevăr, evoluțiile juridice pot fi îngrijorătoare uneori și de aceea vrem să ne completăm analiza și prin prezentarea domnului Canesa Ben, consilier juridic um, senior la Autoritatea Germană de Protecție a Datelor și de Libertatea Informațiilor. Vă mulțumesc! Bună dimineața, stimați membri ai Comisiei Libe! Și în numele instituției mele țin să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați trimis-o și pentru ocazia de a avea această discuție împreună. Deci acesta este fundalul prezentării noastre de astăzi. Dumneavoastră sau fosta comisie libe, mai exact, ați, uh, ne-ați trimis o solicitare uh, de aviz în legătură cu implicațiile legii cloud din SUA asupra legislației europene. Însă, înainte de a începe, aș vrea să vă trag atenția asupra două lucruri. Vorbim, în primul rând, despre o evaluare inițială. Deci asta înseamnă că noi vom continua să analizăm această chestiune foarte complicată și vom avea un aviz complet anul viitor în legătură cu această chestiune și cu altele ce au legătură cu ea. Și în al doilea rând, răspunsul pe care noi vi l-am trimis e un răspuns valabil pentru un scenariu specific. Dacă vom avea solicitări eh, din partea autorităților americane într-o anchetă penală. Deci concluziile noastre s-ar putea să fie diferite. Va trebui să discutăm despre asta dacă am vorbit de o altă situație de solicitare a unei alte autorități într-un alt eh, domeniu juridic. Principala concluzie e următoarea. Spunem că dacă, cu excepția faptului că această solicitare SUA e recunoscută sau se face pe baza unui acord internațional și dacă nu e vorba de cazuri care țin de interesele vitale ale subiectului respectiv, Considerăm că în alte cazuri, deci legalitatea acestui proces, deci dezvăluirea informațiilor, nu poate fi stabilită. Și dacă această legalitate nu poate fi stabilită în scenariul respectiv, ar apărea un conflict. Și în restul răspunsului, noi vorbim despre toate celelalte căi care pot fi promițătoare pentru a ajunge la o soluție. Deci, pe de o parte, e posibilitatea unor tratate diferite internaționale, o altă cale ar fi o nouă generație, un nou fel de tratate de asistență juridică reciprocă care să fie mai rapide și care să includă niște clauze specifice de protejare a informațiilor personale și de protecția datelor. De asemenea, ne referim la astfel de acorduri între UE și SUA care sunt deja negociate – și care ar putea soluționa această problemă dacă, și noi am sprijini un astfel de acord, deci dacă ar include niște prevederi suficient de ridicate de protecția datelor, deoarece credem că în acest caz s-ar putea soluționa problemele, conflictele și ar duce la certitudinea juridică pe care ne-o dorim cu toții. În ultimul rând, aș vrea să subliniez încă două elemente. În primul rând, ne-am exprimat o preferință foarte clară uh, față de acele acorduri bilaterale, decât să avem un acord între SUA și statele membre individuale. Deci e mai bun un acord între SUA și UE. Al doilea rând, nevoia de coerență. La ce ne referim? Credem că este important să ne asigurăm că în modul nostru de interpretare, dezvăluirile de informații către autoritățile juridice sau judecătorești din altă țară să nu fie tratate în mod mai flexibil sau mai îngăduitor față de solicitările făcute de alte um, autorități din Uniunea Europeană. Și acum îi voi da cuvântul colegului meu, Etienne, care vă va da lămuriri suplimentare. Thank you, Mr. Ben. Now we are... Mulțumim, domnule Ben. Acum vom, vom asculta prezentarea domnului Etienne Mori, consilier juridic de la Comisia Națională de Libertate și de Informații din Franța. De asemenea, vom avea un punct după aceea care are legătură cu asta. Vom auzi și părerea Serviciului Juridic al Parlamentului European în legătură cu impactul uh, aplicării Cloud Act uh, asupra mandatului de negociere cu SUA cu privire la un acord UE-SUA cu privire la înlesnirea accesului la probele electronice. Deci, după cum vedeți, toate aceste elemente au legătură între ele, sunt extrem de importante pentru noi toți. Deci, haideți acum să ascultăm prezentarea făcută de către domnul Etienne Mori. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, în urma concluziilor generale și a recomandărilor prezentate de colegul meu, Carsten, voi reveni a, acum asupra anexei la scrisoarea adresată Comisiei dumneavoastră, unde sunt detaliate raționamentele juridice pe care le-a avut Comitetul European de Protecție a Datelor pentru a-și face răspunsul. Și mă voi concentra asupra două elemente. În primul rând, efectele acestui Cloud Act asupra acestui transfrontalier la date și, în al doilea rând, interacțiunea între Cloud Act și cadrul juridic al Uniunii uh, în domeniul protecției datelor personale și mai ales în ceea ce privește Regulamentul General de Protecție a Datelor. Voi reveni asupra dispozițiilor, Act care au fost prelungite în martie 2017. E o lege care a venit în urmă unor chestiuni uh, dezbătute, aprins în ultimii ani și a dus la anularea uh, că Microsoft în legătură cu care se aștepta o hotărâre judecătorească. În ceea ce privește Cloud Act, se precizează că autoritățile americane pot obliga furnizorii de servicii de comunicații electronice să ofere dat, să producă date stocate în afara SUA. Un al doilea element. Legea americană stabilește noi reguli pentru a înlesni accesul autorităților străine la datele stocate în SUA prin intermediul unor acorduri executive care sunt încheiate cu guvernele țărilor eligibile, așa zic ei. Pentru Comitetul European, acest Cloud Act reprezintă un nou regim juridic și procedural cu privire la accesul transfrontalier la date, deoarece le, le permite autorităților americane să se adreseze direct furnizorilor de servici, spre deosebire de celelalte tratate care erau prea anevoiase. Deci un amendament la Store Communications Act, la o actă, le impune servici, uh, furnizorilor de servicii de cloud, de exemplu, sau de informatică, să dea curs solicitărilor americane. Ați putea vorbi puțin mai uh, rar, îl roagă domnul președinte, pentru a le înlesni treaba interpreților. Deci îi obligă pe furnizori ca la cererea autorităților americane în ceea ce privește ordine de comunicare, de date, fie că e vorba de comunicări electronice, de înregistrare sau de informații referitoare la un client sau la un abonat, ă, care deține, păstrează sau controlează acest furnizor. Deci amendamentul precizează că această comunicare, această înregistrare sau alte informații ă, se pot afla sau nu Uh, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Deci această nouă regulă clarifică, practic, uh, amploarea teritorială acestor ordine pe care le vor produce americanii în străinătate. O altă precizare importantă. Comitetul European a arătat că în acest context Cloud Act-ul nu permite colectarea masivă, sistematică sau nediscriminată a datelor personale, ci are ca scop să clarifice care este mm, Uh, jurisdicția teritorială a solicitărilor țintite în cadrul unei anchete de poliție sau judecătorească. Comitetul reamintește că acest Cloud Act uh, mărește jurisdicția ordinelor uh, pe care le pot face americanii în legătură cu mai multe tipuri de date accesul la datele de conținuturi pe baza decizii din justiție, accesul la metadate pe baza unui mandat sau pe baza unor uh, cazuri de rechiziții fără o intervenție obligatorie a unui judecător și permite de asemenea interceptările în timp real a comunicărilor electronice când furnizorul este supus jurisdicției unei țări care a încheiat un acord executiv cu SUA. Ultima dispoziție importantă din Claudat Legea americană introduce noi măsuri pentru a trata acele situații în care legi străine cu privire la protecția datelor ar împiedica acești furnizori să transmită date care sunt stocate în străinătate. Această ultimă prevedere este totuși limitată la situații deosebite și este încadrată de o serie de condiții, printre care uh, următoarea condiție. Legea țării terțe care este în conflict cu solicitarea americană să fie cea a unui guvern străin eligibil, adică o țară care a semnat un acord executiv în prealabil cu SUA pentru a înlesni accesul transfrontalier la date. Cu alte cuvinte, mecanismul de soluționare a conflictului prevăzut de Claudac nu se aplică decât dacă jurisdicția este cea unei țări care a încheiat un acord executiv cu SUA în momentul adoptării avizului Comitetului European, niciun astfel de acord executiv în virtutea Cloud Act nu fusese semnat sau nu era în aplicare. Acum, al doilea punct. În ceea ce este prima întrebare adresată de Comisia dumneavoastră, Comitetul European a considerat că, dat fiind uh, câmpul de aplicare material și teritorial la Cloud Act, o companie ale cărei tratamente sunt supuse RGPD, s-ar putea să fie nevoită să reacționeze direct la, să răspundă la un direct, direct la un mandat american emis în virtutea Cloud Act. Cloud Act face referire la informațiile pe care un furnizor le deține, le păstrează sau le controlează. E posibil, de pildă, și ca să iau termenii din uh, RGPD, deci un subcontractat stabilit în UE, uh, pentru un responsabil de tratament american, deci poate fi destinatarul lui un mandat al autorităților, al autorităților americane pentru informațiile pe care le uh, subcontractează. Articolul 48 din uh, RGPD spune că orice decizie a unei jurisdicții sau unei autorități administrative dintr-o țară terță care cere unui responsabil de tratare sau unui subcontractant să transfere sau să dezvăluiască informații personale deci orice decizie nu poate fi uh, recunoscută decât dacă e, se fondează pe un acord internațional, cum ar fi un tratat de întrajutorare judiciară, vigoare între țările terțe. Deci articolul 48 stabilește condițiile care permit să recunoască sau să ducă la uh, executarea unui mandat emis de o jurisdicție sau de o unitate din o țară terță cu privire la mm, pentru producerea sau accesul la informațiile protejate de RGPD. Deci un astfel de mandat nu poate fi executat, deci nu poate fi obligatoriu pentru destinatar, decât dacă se fondează pe un acord internațional. De asemenea, să nu uităm, o solicitare americană emisă în afara canalelor tradiționale nu poate fi recunoscută sau executată uh, pentru un destinatar care este supus uh, RGPD. Comitetul European consideră că în lipsa unui astfel de acord și dacă nu este o altă bază, un alt temei juridic valid, această solicitare nu poate duce la o dezvăluire licită a datelor. Și comitetul și-a reiterat poziția și a spus că atunci când există canale de intrajutarare judiciară, domnule Mori, totuși încerca să vorbiți puțin mai rar. Deci când există astfel de acorduri, Comitetul European consideră că aceste companii, în general, trebuie să refuze să dea curs unor astfel de solicitări și să facă trimitere la tratatele existente. În urma acestei analize, Comitetul recunoaște că aceste companii s-ar putea să se afle în fața unui conflict juridic. Deci, pe de o parte, să aibă o solicitare directă din partea autorităților americane să ofere anumite date și, pe de altă parte, prevederile din RGPD cu privire la transferul și divulgarea neautorizată de dreptul Uniunii. Comitetul European, bineînțeles, a ținut cont de faptul că prevederile din articolul 48 nu aduc prejudiciul altor motive de transfer prevăzute de RGPD. Deci am prevăzut că orice dezvăluire de date către o autoritate dintr-o țară terță trebuie să se facă conform principiilor generale din RGPD pe baza unui temei juridic valabil și uh, prin încadrarea acestui transfer de date. Aceste două condiții, deci o bază legală a tratamentului și o încadrare a transmetului fac uh, obiectul unei analize detaliate în anexa Trimisă, Deci nu voi reveni asupra acestor analize, însă ca să închei, aș menționa câteva elemente cheie subliniate de comitetul nostru. Un prim punct. Când furnizorii de servicii primesc o solicitare de la autoritățile americane în virtutea Cloud Act, ne aflăm într-o situație de cooperare directă între autoritatea dintr-un stat terț și un furnizor de servicii din Uniune – prin urmare, garanțiile de protecție care pot fi oferite de Privacy Shield sau de acordul uh, umbrelă între SUA și Uniunea Europeană, deci aceste dispoziții nu se aplică acestui, fel de, acestui tip de transfer. Un al doilea punct. Comitetul a considerat de asemenea că dacă există o solicitare făcută în virtutea Cloud Act, o companie, de pildă stabilită în UE, nu poate să susțină că are interesul său legitim uh, pentru dezvăluirea de date uh, personale, deoarece drepturile și libertăților persoanelor uh, vizate au, în, au întâietate în fața intereselor companiei respective. Noi ne-am prezentat deja poziția în avizul în legătură cu reglementarea cu privire la accesul la probele electronice. Spuneam că atunci când o solicitare este adresată direct, furnizorii de servicii nu pot să asigure protecția datelor uh, într-un mod atât de eficace ca și uh, autoritățile publice, după cum au acestea datoria. Comitetul spune că această situație duce la inaplic- inaplicabilitatea anumitor garanții procedurale prevăzute în cadrul cooperării judiciale. Acum, pe baza acestei analize, comitetul a conchis, așa cum a menționat colegul meu Carsten, că dacă nu există un acord internațional adecvat și dacă nu există, bineînțeles, circumstanțe excepționale, Uh, interesele persoanelor respective au uh, prioritate. Și, prin urmare, deci nu se poate da curs unei solicitări făcute în virtutea Cloud Act. Deci comitetul a recunoscut clar obiectivul legitim de ameliorare a cooperării polițienești și judecătorești la nivel internațional. Însă am reamintit de asemenea că e nevoie să avem tratate de întrajutorare judiciare uh, noua generație și am spus de asemenea cât de important este să uh, avem negocieri și discuții uh, pentru un eventual acord între UE și SUA cu privire la accesul la dreptul la datele personale. E important asta pentru a garanta nivelul de protecție adecvat pentru persoanele vizate din UE, dar și certitudinea juridică pentru companiile care sunt active la nivel internațional. Și noi vă mulțumim, domnule Mori pentru contribuția dumneavoastră la dezbaterea de astăzi. Acum vom asculta care este părerea Serviciului Juridic al Parlamentului European și să nu uităm că pe 21 februarie anul acesta, noi, libei am cerut un aviz Serviciului Juridic al Parlamentului European. În primul rând, în legătură cu impactul aplicării Um, acordului uh, comunitar, așa, protocolului. Și uh, în ceea ce privește de asemenea impactul Claudec și al mandatului uh, acesta. De asemenea, am discutat despre proiectul de mandat al Comisiei către Consiliu pentru a începe negocierile cu SUA cu privire la un acord UE-SUA legat de accesul la probele electronice. Compatible with essential... Acestea trebuie să respecte garanțiile esențiale care e nevoie a fi incluse în acordurile internaționale pentru a fi conforme cu legislația primară europeană și cu cea americană. Haideți să vedem acum care este raportul, din acest punct de vedere, al Serviciului Juridic al Parlamentului. Domnul Daniel Varin va face prezentarea. Aveți cuvântul pentru următoarele 10 minute, după care dăm cuvântul membrilor comisiei noastre pentru dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule și domnilor deputați. Comisia dumneavoastră a trimis o solicitare de răspuns Serviciului Juridic în legătură cu legea adoptată de Statele Unite pentru a clarifica utilizarea legală a conținutului din cloud, legea pe care o numim Cloud Act și pe care o să o numesc și eu Cloud Act în ceea ce urmează. Pe de altă parte, avem recomandarea Comisiei de autorizare din partea Consiliului a deschiderii negocierilor UE SUA în pregătirea unui acord privind accesul transfrontalier în cazul procedurilor plinare la probele electronice deținute de furnizorii de servicii de comunicații electronice. În minutele acordate am să mă refer doar la aspectele principale ale opiniei noastre, în primul și în primul rând în ceea ce privește Cloud Act. Din acest punct de vedere vă întrebați care ar fi efectele acestui Cloud Act, pentru că are o componentă extrateritorială. Și atunci, care ar fi impactul asupra cadrului uh, juridic european în ceea ce privește protecția datelor personale? Mai întâi de toate, serviciul juridic a precizat exact ce înseamnă extrateritorialitatea acestui Cloud Act. Domeniul de aplicare, într-adevăr, depășește teritoriul Statelor Unite măsura în care spune că cei care furnizează servicii de comunicații electronice trebuie să respecte obligațiile prevăzute de legislația americană privind divulgarea datelor, fie că aceste informații sunt stocate pe teritoriul Statelor Unite, fie nu. Deci e clar vorba de informații care pot fi în America sau în afara teritoriului american această dimensiune extrateritorială este însoțită de precizarea că autoritățile din state represive nu pot uh, înainta astfel de solicitări uh, furnizorilor de servicii care funcționează în temeiul legii americane. Însă, interpretările sunt extrem de flexibile. Aici eh, tribunalele americane pot interpreta cam cum doresc această prevedere și o prevedere care vizează o, un, număr foarte mare de prestatori de servicii care aveau o legătură sau alta cu uh, Statele Unite. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Regulamentul General al Protecției Datelor din 2016 celebrul CDPR, are și el măsuri cu aplicabilitate extrateritorială. Dacă ne uităm la articolul 3 alineatul 1, vedem că acest regulament se aplică tuturor datelor cu caracter personal obținute prin activități eh, desfășurate pe eh, teritoriul Uniunii Europene, chiar dacă procesarea datelor se face și în afara teritoriului Uniunii Europene. Există și alte prevederi ale GDPR care se aplică procesării datelor personale care se găsesc pe teritoriul Uniunii Europene, însă procesatorul poate să nu se afle pe teritoriul Uniunii Europene, de unde și componenta de extraterritorialitate a GDPR-ului. Aceste dispoziții vizează nu doar cetățenii europeni, ci toate persoanele care, într-un mod sau altul, se află într-un moment uh, sau altul pe teritoriul Uniunii Europene. Păi, un furnizor de servicii de comunicații electronice se poate uh, găsi în următoarea situație. Trebuie să satisfacă cerințele GDPR și ale legislației americane, deci două jurisdicții uh, cărora trebuie să li se supună simultan. În vederea acestui posibil conflict juridic, eh, legislativul american a prevăzut o serie de măsuri de evitare a unui astfel de blocaj. A precizat că ar putea exista o posibilitate de a exonera un prestator de servicii de comunicații electronice de la această cerință dacă divulgarea datelor respective înseamnă încălcarea legilor în vigoare în anumite state străine guverne cu care Statele Unite au un acord bilateral, acord executiv, care să reglementeze accesul transfrontalier la probele electronice. Încheierea acestor acorduri este menționată chiar în Cloud Act și acestea ar trebui să se substituie procedurilor de asistență mutuală care până în prezent au tutelat relațiile între state în materie de obținerea probelor juridice în străinătate. Aceste proceduri sunt extrem de complexe și durează foarte mult. Primul astfel de acord a fost uh, tocmai semnat între Regatul Unit și Statele Unite. Un astfel de acord a propus uh, și Comisia Europeană, după cum o să vedem în a doua parte a observațiilor mele. Aceste acorduri ar uh, permite transmiterea transfrontalieră a datelor deținute de furnizorii americani de servicii de comunicare electronice. Ori astfel de divulgare în prezent este imposibilă. Serviciul juridic a evidențiat și limitările prevăzute de, de prevederilor din Cloud Act, Apoi, obligația de a obține un mandat judiciar pentru această divulgare a datelor nu vizează decât conținutul comunicațiilor electronice deținute de furnizorii de servicii și nu vizează alte posibile informații deținute de acești prestatori de servicii de comunicare, metadatele. Metadatele sunt uh, considerate ca un, fiind un subiect extrem de, de delicat de Curtea Europeană de Justiție. Serviciul juridic, de altfel, a subliniat că doar americanii determină dacă divulgarea solicitată de autoritățile americane ar duce sau nu la o încălcare a legislației unui stat terț. Deci americanii decid dacă solicitarea lor încalcă sau nu legislația străină în ceea ce privește uh, achiul comunitar, GDPR-ul în principal, furnizorii de servicii care, în conformitate cu Cloud Act, ar trebui să dezvolte date deținute de ei în Europa, fac obiectul GDPR și trebuie să respecte dispozițiile GDPR în materie de transfer de date către state terțe în, aci, în lipsa unei decizii de adecvare sau a garanțiilor adecvate și fără a aduce atingere derogărilor uh, pentru situații speciale prevăzute în articolul 49 din GDPR, care de altfel trebuie interpretat uh, stricto sensu, datele, solicitările către prestatorii din state terțe nu au caracter executor decât dacă se bazează pe un acord internațional, așa cum prevede articolul 48 din GDPR. Trecem acum la recomandarea Comisiei de autorizare a deschiderii negocierilor în vederea încheierii unui acord cu Statele Unite. Din acest punct de vedere, se pune în principal problema garanțiilor juridice esențiale, garanții pe care trebuie să le respecte viitorul acord în materie de drept primar și secundar. Aici trebuie spus că asemenea tuturor celorlalte acorduri internaționale, acordul cu Statele Unite, preconizat, nu trebuie să includă dispoziții contrare tratatului sau Cartei Drepturilor Fundamentale. În recomandarea sa, de altfel, Comisia a subliniat faptul că acest acord va trebui să asigure respectarea acestor drepturi fundamentale și a principiilor generale ale Uniunii consacrate de textele respective dacă o serie de drepturi fundamentale ar putea fi afectate negativ de aplicarea acestui acord, după cum spune și serviciul juridic, atunci, în conformitate cu articolul 52 alineatul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale, orice limitare a drepturilor uh, recunoscută de carte trebuie să fie stipulată în lege și să se respecte conținutul esențial acestor drepturi. Ceea ce privește principiul proporționalității, aceste limitări sunt necesare și răspund la obiect, obiectivele de interes general recunoscute de Uniune. Curtea de Justiție a spus că asigurarea securității publice, care este obiectivul acordului uh, preconizat, se aliniază unui, acest, unui astfel de obiectiv general care trebuie să fie pus în echilibru cu prioritatea uh, reprezentată de protejarea datelor personale. Rămâne de văzut uh, ce se întâmplă cu celelalte uh, uh, solicitări de la articolul 59, și anume proporționalitatea uh, impactului negativ asupra datelor personale. Această proporționalitate e mai ușor de respectat dacă se recurge la măsuri limitate la ceea ce este strict necesar pentru a atinge obiectivul unui astfel de demers și însoțită de garanții de siguranță. Dar o astfel de analiză nu se va putea face decât atunci când avem textul final al acordului. Dacă vorbim de dreptul secundar, acordul internațional ar putea presupune o serie de derogări eh, sau de modificări ale textelor legislative adoptate de Uniunea Europeană pentru a evita un angajament internațional care să contravină normelor de drept intern. În acest context și în momentul de față, serviciul juridic doar poate să contureze elementele minime esențiale care trebuie să se regăsească în viitorul acord pentru că acesta să respecte pe deplin atât dreptul primar cât și cel secundar al Uniunii, o să găsiți aceste elemente în uh, opinia noastră. Am să mă refer doar la un singur aspect acum pentru a răspunde uh, îngrijorilor exprimate de domnul Viorski, și anume definiția infracțiunilor pentru care se poate face o solicitare de dezvoluire de probe. Însă există și alte elemente pe care le puteți găsi în textul avizului nostru. Comisia a inclus acolo mai multe elemente. Aceste elemente, evident, reflectă jurisprudența curții, mai ales când e vorba de protejarea datelor cu caracter personal. Deocamdată suntem doar în faza de intenție. Va trebui să vedem textul propriu-zis, negociat și să decidem dacă respectă drepturile fundamentale din cartă și dacă este compatibil cu dreptul secundar al Uniunii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumim și noi serviciului juridic al Parlamentului. Acum deschidem dezbaterea generală. Vă rog să nu uitați că mai avem două puncte pe ordinea de zi extrem de importante. Avem o, o dezbatere privind uh, protecția datelor personale, dreptul de a fi uitat, dreptul la ștergerea datelor și o dezbatere comună cu Econ la 11 și jumătate, ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei dimineți, așa că Vă rog să nu vă lungiți foarte mult, uh, pentru că avem foarte mulți colegi care doresc să participe la această dezbatere. Foarte bine, dar încercați să nu depășiți un minut ca să acordăm invitaților timpul să răspundă. Deci doar întrebarea pusă, vă rog. Către invitați, către serviciul juridic. Invited some experts here Please try to address questions. Deci vă rog, întrebări. Domnul Radev, vicepreședintele nostru, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați colegi. Acordul cu Statele Unite privind accesul transfrontalier la probele electronice Subtitulatura de cooperare judiciară în domeniul penal este un acord care va îmbunătăți siguranța națională și securitatea publică. Va oferi o posibilitate rapidă de identificare și de contracarare a amenințărilor de ambele părți ale Atlanticului, însă avem nevoie de garanții uh, pe plan procedural și în contextul drepturilor fundamentale e nevoie de garanții, avem nevoie de certitudine juridică pentru companiile care operează în ambele jurisdicții. Supervizorul European pentru Protecția Datelor a recomandat, a recomandat negocierea unor clauze de reciprocitate și uh, nediscriminare în ceea ce privește accent, accesul la aceste date. Ce măsuri concrete propuneți ce ar garanta o astfel de reciprocitate Avizul serviciului juridic uh, exprimă și o anumită îngrijorare că decizia privind mandatul de dezvăluire acestor date e o decizie care ar putea face prestatorul să încalce legislația unui stat terț, uh, este integrală la latitudinea tribunalelor americane. Credeți că acordul va rezolva această problemă și ce soluție preconizați? Uh, doamna Sipel, sunt pe deplin de acord cu ce au spus uh, invitații. Am să mă concentrez doar pe una sau două întrebări. Pentru a respecta GDPR-ul, noi totdeauna insistăm că avem acorduri internaționale, însă, în același timp, avem și MLAT. Cum credeți că am putea întări acest sistem de schimb de date? Avem un acord bilateral deja cu Statele Unite, un acord bilateral uh, semnat de Regatul Unit. Și în ce măsură vizează acesta obligațiile uh, prestatorilor de servicii, ceea ce privește condițiile de acces la datele personale? Aveți observații în ceea ce privește textul acestui acord semnat de, de Regatul Unit? Și întrebări pentru invitați și, și pentru serviciu juridic acum. Cloud Act are două părți. Gândindu-ne tot la acordul semnat de Regatul Unit, suntem oare siguri că în toate situațiile acest acord va avea precedent asupra primei părți a Cloud Act, unde se vorbește de acces direct la date, sau, revenind la această prima parte a Cloud Act, se poate trece peste toate garanțiile din acord. și probabil uh, vor fi probleme de același gen uh, în materie de aplicare a viitorului acord USU. Uh, Acum am putea evita un astfel de conflict? Și a doua întrebare către serviciul juridic. E adevărat că acordul cu Statele Unite, când l-om avea, va împiedica statele membre de la semnarea de acorduri bilaterale și apoi în ceea ce îi privește pe americani, va fi un acord executoriu fără ratificarea Congresului sau va fi un acord internațional normal care cere ratificare în Congres? Și aș avea o întrebare și în ceea ce privește solicitarea de autorizare juridică prealabilă, pentru că nu văd nimic în, regat, în acordul semnat de Regatul Unit. Se preconizează așa ceva pentru acordul european. E important? Ar fi bine să avem așa ceva? Și, și cum Regatul Unit deocamdată trebuie să respecte de pe acordul mai permite acest lucru. Doamna Intveld. Uh, da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor trei domni pentru această introducere foarte detaliată. Voi face câteva observații de caracter general cu privire la procedură și colega mea se va referi la detalii. În primul rând, notez că, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori până acum, Comisia Europeană nu ia în considerare avizele experților Um, AEPD și CEPD sunt um, ignorate ca de obicei. Comisia a spus că are nevoie de probe electronice la nivel european pentru a avea o bază pentru acordul cu Statele Unite și totuși sunt în cea de-a doua rundă de negociere deja. Nu e minunat? Și cred că ați subliniat foarte clar care sunt lacunele juridice. Uh, deci aș dori să se menționeze în procesul verbal că Comisia Europeană, în mod conștient și intenționat, negociază pe baza unui mandat defectuos. Știu că nu este 100% um, nu are certitudine 100% din punct de vedere juridic uh, și totuși negociază pe baza lui. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la negocieri, pentru că din câte văd eu, nu sunt în măsură să negocieze un astfel de, de acord și aș fi foarte surprinsă dacă vor negocia un acord care în cele din urmă să respecte legislația europeană cu privire la protecția datelor. Și încă o dată, aș spune că Comisia Europeană uh, se pripește, pentru că nu este suficient ca o țară terță să spună, în cazul ăsta e SUA. Dar ce o să facem dacă urmează China? O să spunem și despre China, da, uh, China zice sărit și noi zicem cât de sus. Uh, Rusia? Brazilia? Unde ne oprim? Dacă acceptăm că Statele Unite ne dictează acorduri bilaterale cu statele membre, vom accepta să facă și China același lucru? Să fim foarte atenți pentru că acum stabilim un precedent. Sunt mulți colegi noi în acest Parlament. Ar trebui să fim cu toții foarte conștienți că odată ce consimțim la un acord interinstituțional, el va fi valabil până la sfârșitul timpurilor, pentru că nu avem puterea să-l revocăm. Deci, Trebuie să fiți foarte, foarte, foarte siguri că atunci când, atunci când votați pentru acest uh, acord, acesta trebuie să fie 100% ok din punct de vedere juridic. Deci Comisia Europeană se pripește, cum a făcut-o și până acum. Avem deja un instrument care se numește EMLAT. Uh, sunt tratatele uh, de asistență judiciară reciprocă. Uh, da, ok, înțeleg că nu funcționează atât de bine, dar s-au făcut încercări de a îmbunătăți aceste tratate? Nu. Bun, dar totuși, în interesul statului de drept, e mai bine să ne mișcăm uneori mai încet. Uh, în dictaturi, procedurile sunt foarte rapide, dar sunt uh, motive foarte serioase pentru care avem controlul judiciar și aici se vorbește despre eliminarea controlului judiciar și a trebuit să fim foarte, foarte precauți. Mulțumesc. Președintele. Da, puteți să luați cuvântul, uh, dar uh, acum ați luat cuvântul din partea Renew. Haideți să facem întâi o rundă celor care reprezintă grupurile politice și apoi o să vă mai dau cuvântul pentru că va fi posibilitatea să interveniți și mai târziu. Nu văd pe nimeni din partea verzilor. A, ba da, domnul Breyer. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, cu entuziasm avizul Autorității pentru Protecția Datelor conform căreia nu este legal potrivit legislației europene, să răspundă cererilor guvernilor străine uh, cereri de acces la datelor noastre private, la comunicațiile noastre sau la metadate, sigur cu excepția cazurilor de amenințare iminentă și așa mai departe. Deci, haideți să ne reamintim de ce stau lucrurile așa în cazul Statelor Unite. Pentru că nu au o protecție echivalentă a dreptului uh, la viață privată sau a drepturilor fundamentale, în general. Nu există niciun fel de limitări de scop sau dreptul de ștergere a datelor odată ce nu mai sunt necesare pentru un anumit scop. Nu există niciun fel de supraveghere independentă a prelucrării datelor și, de asemenea, în foarte multe cazuri, nu există um, căi legale de uh, plângere în cazul în care drepturile sunt încălcate și de aceea uh, nu avem un transfer automat al datelor către Statele Unite. Și am o întrebare pentru cele două autorități de supraveghere uh, și una pentru serviciul juridic. Prima întrebare. Sunteți pregătiți să uh, să sancționați transferurile de date conform Cloud Act, pentru că fără sancțiuni, cred că am pierdut lupta. Dacă nu sancționăm companiile care încalcă legislația europeană, dacă nu sancționăm, le sancționăm măcar la nivelul la care sunt amenințate de sancțiuni din partea SUA, atunci am pierdut deja această luptă. A doua întrebare. Văzând uh, dispozițiile acestui uh, act uh, american, credeți că este legal să folosim companii cu sediul în Statele Unite uh, Uh, care să stocheze acolo uh, informații, comunicații, dat fiind faptul că ar putea să um, să trimită în mod ilegal date către guvernul american sau să avem uh, companii americane pe teritoriul european care să facă acest lucru. Și apoi, referitor la cererea de autorizare judiciară, ce fel de tribunale ar putea să răspundă la această cerere? Ar putea să fie tribunale extraordinare Uh, cum ar fi cele care se... Tribunal Penal Internațional. Doamna Canco, mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentări. E foarte clar că creăm uh, un uh, cadru de protecție a datelor cu standarde între Uniunea Europeană și Statele Unite, dar ne mișcăm totuși către o situație care este nesustenabilă cu privire la drepturile juridice și la obligațiile cu privire la schimbul de date, nu doar peste Atlantic, ci și la nivel global. De exemplu, avem aici instituții care care se confruntă de multe probleme atunci când trebuie să colaboreze cu alte părți ale lumii. Uh, ar trebui să încercăm să anticipăm astfel de probleme. Și din cauza acestor provocări, Japonia a cerut să se lucreze la elaborarea unui standard global și de aceea colaborarea noastră cu țările terțe este în creștere. Întrebarea mea este, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comisia consideră că Uniunea Europeană poate să își asume o poziție de lider uh, la nivel uh, G7 sau G8 cu privire la uh, negocierea unui acord global pentru transferul datelor și apoi dacă credeți că se poate crește, se pot crește standardele pentru protecția datelor în administrația americană curentă și apoi, colaborarea cu alte țări. Știu că nu intră în această dezbatere, dar mă întreb dacă o țară este mai puțin dezvoltată sau mai are o legislație mai complexă în ceea ce privește protecția datelor, cum putem să anticipăm de pe acum colaborarea cu această țară pe viitor, pentru că acestea sunt provocări globale. Mulțumesc, doamna Daly, pentru GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o discuție foarte importantă. Face parte dintr-o discuție mai amplă pentru că schimbăm normele referitoare la probele electronice. Dar ce e critic, punctul, punctul eh, esențial aici este că e o nebunie să avem această discuție în absența comisiei, pentru că ei sunt cei cărora trebuie să le adresăm întrebările. Avem preocupări și îngrijorări foarte serioase și uh, atunci când se vorbește despre posibilă accelerare a proceselor în uh, procedurile penale. Um, dar, uh, așa cum s-a spus, ceea ce constituie o infracțiune într-o jurisdicție nu, înseamnă, nu e neapărat o, juri, o, o infracțiune și în altă jurisdicție. Dar uh, mă îngrijorează foarte mult uh, această uh, tendință de a pune în mâinile marilor companii ca Google sau Facebook atât de multe date și apoi să ne așteptăm ca ele să protejeze datele, să asigure standarde ridicate de protecție um, protejarea sferei private și protecția datelor are, sunt domeniul de nevoie de un cadru juridic foarte robust și uh, în ceea ce privește uh, colaborarea cu alte țări, se poate face doar dacă și țara cealaltă uh, oferă un nivel echivalent de protecție, ceea ce nu se întâmplă în, cadrul, în cazul Americii. Și mă întreb, cum va răspunde Comisia la cele 11 condiții ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor? Asta trebuie să aflăm, pentru că e un cerc uh, Uh, din, din, din punctul meu de vedere, uh, și quadratura cercului nu poate fi rezolvată prin acord din punctul meu de vedere, dar uh, um, mi se pare că răspunsul comisiei nu reflectă cele 11 puncte din avizul Autorității pentru Protecția Datelor și cum anume s-ar putea pune în aplicare recomandările. Acestea sunt chestiuni critice spuneți că trebuie să fie un acord ca să respecte drepturile fundamentale și uh, regulamentul european pentru protecția datelor, dar cum o să facem acest lucru? Pentru că încercăm codatura cercului și nu cred că e posibil. Mulțumesc. Da, acum aveți cuvântul pentru uh, completare, domnule Körner. Da, vă mulțumesc și eu foarte mult. Concluziile cred că sunt destul de clare. Companiile care operează în Uniunea Europeană și în Statele Unite s-ar putea să se găsească între ciocan și uh, Uh, nicovală în sensul că au um, obligații juridice diferite și cereri diferite de la cele două uh, părți ale lumii. Deci, e foarte important să se ajungă la un acord care să elimine obligațiile acestea conflictuale și un acord care să uh, protejeze uh, datele și uh, să acorde prioritate protecției datelor în fața dreptului uh, secundar european. Uh, Uh, așa cum a spus și colega mea Dali și alți colegi, e foarte clar că noi, Parlamentul, nu vom uh, uh, susține nici un acord care să meargă sub nivelul nostru de protecție a datelor. E nevoie de reciprocitate deplină în ceea ce privește accesul pentru, pentru aplicarea legii și niște garanții procedurale uh, foarte clare. În același timp, mesajul nostru către Consiliu trebuie să fie foarte clar. Trebuie să asigurăm nivelul necesar de protecție pentru toți cetățenii europeni și trebuie să ne asigurăm că statele membre nu intră în negocieri bilaterale cu Statele Unite. Trebuie să fim foarte, foarte clari, pentru că un acord european va putea oferi garanții mult mai puternice pentru noi și de aceea statele membre ar trebui să înțeleagă foarte clar acest lucru. Președintele, mulțumesc. Acum a venit momentul să auzim totuși și părerea comisiei. Vă sugerez să aveți o intervenție scurtă. Haideți să ascultăm comisia, pentru că um, deja s-au făcut mai multe trimiteri la rolul comisiei în uh, această discuție despre mandatul de negociere. Așadar, dau cuvântul comisiei. Doamna Frepon, cred, reprezintă comisia aici și vom lăsa niște timp pentru răspunsuri trebuie să insist că avem și un punct uh, următor, peste 45 de minute, dar apoi avem o dezbatere comună cu Comisia Econ, care, la care trebuie să respectăm timpul, pentru că la ora 11 și jumătate colegii de la Econ vor fi aici. Vă rog, Comisia. Mulțumesc, sunt Isabel Perignon, șefă de unitate uh, pentru politica uh, în domeniul uh, dreptului penal și Vreau să vă mulțumesc întâi pentru observații, o să vă ofer uh, niște informații și o să dau cuvântul și uh, colegilor mei de la Protecția Datelor. În primul rând, noi negociem pe baza unui mandat pe care l-am primit. În acest mandat se spune foarte clar și e foarte important pentru noi să avem garanții pentru protecția drepturilor fundamentale, mai ales protecția datelor ne-am angajat să informăm Parlamentul European în fiecare etapă a procedurii. De asemenea, ne-am angajat în mod foarte clar, mai ales în timpul audierii domnului comisar Reinders, că nu vom semna niciun acord înainte să avem un acord împreună cu dumneavoastră după trialog și după va trebui deci să avem un acord cu privire la normele interne înainte să semnăm acordul cu americanii și este un mesaj pe care îl repetăm și lor constant. În al doilea rând, în ceea ce privește regatul pe care l-a, um, acordul pe care l-a semnat Regatul Unit cu Statele Unite. Le-am trimis mai multe scrisori și le-am explicat îngrijorările noastre. După semnarea acordului, am trimis o scrisoare foarte clară Regatului Unit în care explicăm uh, că avem îngrijorări legate de acest acord și nu vom urma același model în niciun caz. E foarte clar și am spus acest lucru și americanilor, acordul pe care l-au semnat cu Regatul Unit nu este absolut deloc modelul pe care vrem să-l folosim noi. Am cerut Regatul Unit clarificări pentru că sunt multe puncte îngrijorătoare. Apoi, în ceea ce privește EMLAT, uh, tratatele uh, de asistență juridică reciprocă cu Statele Unite, pentru noi dorința a fost întotdeauna de a încerca să îmbunătățim aceste tratate, le revizuim împreună cu americanii și uh, menținem presiunea, avem un proiect foarte serios, includem uh, formare pentru a găsi soluții în privința acestor tratate, dar din păcate nu este suficient și de aceea trebuie să facem altceva, și anume să încheiem un alt acord cu Statele Unite, pentru că știm că trebuie să punem odată capăt practicilor care nu oferă suficiente garanții Dau acum cuvântul meu care va vorbi despre protecția datelor. Ralf. Da, vă mulțumesc. Cu toții vorbim în numele Comisiei, dar eu am să intervin și să vă spun că, în primul rând, toate părțile interesate care au oferit uh, contribuții la dezbatere, uh, de la Comitetul pentru Protecția Datelor, la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și acum Parlamentul European prin Serviciul Juridic, au subliniat importanța abordării problemelor pe care, cu care ne confruntăm în domeniul aplicării legii Uh, pe care tratatele de asistență juridică reciprocă MLAT nu pot să le rezolve în toate cazurile. Și toată lumea și-a exprimat susținerea pentru uh, un instrument care să permită solicitări mai directe. De asemenea, au salutat acordul despre care cu toții cred că suntem de acord, că e mult mai bine să avem un uh, acord internațional care să reglementeze modul în care se pot desfășura astfel de solicitări, decât să avem situații în care solicitările directe să fie făcute în temeiul Cloud Act și să ducă la conflicte de legislație, sau uh, situații în care să nu se protejeze datele așa cum ar trebui, sau uh, situații în care furnizorii de date uh, să fie puși într-o uh, poziție de conflict de legislație. Deci pentru a evita toate aceste situații, dorim să asigurăm printr-un acord un nivel ridicat de protecție a datelor, uh, dar uh, garanții, nu doar în ceea ce privește protecția datelor, ci garanții procedurale. Ceea ce e important este că acest acord, dacă reușim să îl încheiem cu Statele Unite, va declanșa, de fapt, acordul umbrelă, acordul privind protecția datelor, care a intrat în vigoare în februarie 2017, bucurându-se de o susținere amplă și din partea Parlamentului European și care uh, include uh, garanții privind prote protecția datelor acolo unde este aplicabil. Pentru a putea fi aplicabil, are nevoie de un acord de transfer. Acesta este tipul de acord pe care îl negociem acum și pe care vrem să-l încheiem cu Statele Unite. Așadar, există beneficii clare ale unui astfel de acord pentru că se poate, deci, pune în aplicare acordul pe care îl avem deja. Și dacă ați văzut mandatul nostru pe care l-am primit de la Consiliu, acesta dorește să consolideze și mai mult și să adapteze uh, acordul umbrelă la uh, situația specifică a cooperării directe. Deci, a merge dincolo de uh, acordul umbrelă, adaptându-l la astfel de situații. De ce vă spun toate astea? Pentru că vreau să spun că luăm în considerare toate îngrijorările în mod foarte serios și încercăm să ne asigurăm că acesta este un acord uh, care să ofere protecție. Și în încheiere ar trebui să ne gândim cu toții și la alte negocieri care sunt în curs, negocierea de la Strasburg în contextul Consiliului Europei, la așa numita Convenție de la Budapesta privind criminalitatea cibernetică, uh, un acord multilateral care include 64 de uh, țări care sunt părți semnatare, și care include diverse tipuri de instrumente în domeniul aplicării legii, inclusiv accesul transfrontalier la date și și ei vor uh, uh, face eforturi să asigure garanții adecvate. Președintele, vă mulțumesc. Uh, crește foarte tare riscul să depășim timpul. Văd că doamna Intfel dorește să răspundă, dar vă rog, foarte scurt, astfel încât măcar cei trei oaspeți ai noștri de aici, de, de pe podium, să aibă posibilitatea să, facă, să aibă un schimb de opinii cu colegii. Da, o să fiu foarte scurtă. Comisia a spus că ia în considerare în mod serios toate, toate îngrijorările noastre, dar e clar că nu e așa, pentru că, în primul rând, negocierile. N-ar trebui să așteptați să încheiați negocierile până când este adoptat uh, actul cu privire la uh, probele electronice. Trebuie să începeți negocierile doar după acest punct, pentru că asta ați promis ați uh, ignorat complet avizul uh, Autorității pentru Protecția Datelor. Aș vrea să știu de ce. Domnule președinte, ne, în al doilea rând, putem să cerem Comisiei Europene uh, un raport uh, foarte clar și cuprinzător cu privire la toate eforturile de îmbunătățire a EMLAT și de ce acestea au eșuat. Vreau să știu de ce. Pentru că declarațiile dumneavoastră orală nu sunt suficient, suficiente. Și apoi, vorbiți despre acordul cu SUA. Bun. Ori respectă GDPR-ul, ori nu. Dacă respectă, e bine. Dacă nu, atunci nu ar trebui să fiți îngrijorați. Ar trebui să începeți o procedură de încălcare a obligațiilor. We, take note of your request. Luăm act de solicitarea dumneavoastră, va fi discutată la coordonatori. Haideți acum să ascultăm răspunsurile dumneavoastră, fiecare câte 5 minute. Îl avem pe domnul Vivorovski de la Observatorul European de Protecție a Datelor. Mulțumesc! Voi răspunde la câteva întrebări. Bineînțeles, nu voi putea răspunde la toate, dar vă pot trimite și înscris. Vreau să spun doar faptul că noi am prezentat tot ce ține de propunerea probelor electronice, deci asta vine deoarece noi vrem ca această discuție să se încheie înainte de a putea hotărâ cum anume vom uh, acționa față de țările terțe. Deci eu sper ca aceste eforturi să continue împreună cu discuțiile cu privire la acordul Umbrella, care e de fapt fundalul negocierilor noastre cu Statele Unite ale Americii. Mă bucur de asemenea că deocamdată Comisia Europeană ne-a informat oral în legătură cu îmbunătățirile care au fost propuse la EMLAS. Deci am vrea să le vedem deoarece acesta a fost primul nostru pas pentru a îmbunătăți situația pentru a afla ce avem deocamdată și cum anume putem să îmbunătățim asta pe viitor. Eu mă aflu într-o situație dificilă uh, când e vorba de valoarea acordului dintre Marea Britanie și SUA, încheiat în uh, luna octombrie, nu ține practic de competențele noastre ale autorităților europene de protecție a datelor, deci să discutăm despre acordurile bilaterale uh, încheiate de statele membre. Însă vom cere informații colegilor noștri britanici de la comisie dacă care au fost uh, implicați în acest proces. Aș vrea să mai uh, subliniez un punct menționat aici. Și anume, care va fi statutul juridic al unui posibil acord cu SUA, deci din partea americană, dacă va fi acord uh, uh executoriu sau tratat acord executiv, mă scuza, s-au tratat. Mi-aduc aminte de pe vremea acta, erau informații clare din partea SUA că va fi vorba doar de un acord executiv din partea lor. Deoarece asta face parte din relațiile comerciale uh, tipice care sunt uh, tratate la nivel federal în SUA. Însă se pare că în cazul uh, ActCloud lucrurile vor fi diferite, deci asta ne-am dorit să știm. Acum, referitor la soluțiile globale pe care le avem în considerare și referitor la rolul Convenției cu privire la mm, delinvența cibernetice, poate că e totuși ă, important să ne gândim la asta și să ne gândim la lista membrilor care au semnat această convenție Există două țări membre UE care nu au uh, semnat această convenție, dintre care una este Irlanda. Și asta poate avea un uh, efect foarte mare <coughs> asupra introducerii acestor măsuri. Acum să vedem. Țările care sunt membre sunt țări cum ar fi Armenia, Azerbaijan și Turcia, de care nu trebuie să uităm. SUA și Japonia nu sunt singurele țări despre care vorbim când ne gândim la acest schimb practic de informații în, cadrul acestei uh, convenții cu privire la delinvența cibernetică. A fost semnată în 9-2000 această convenție. Atunci se vorbea foarte mult mai degrabă despre importanța acestei legi, dar nu despre partea procedurală. În orice caz, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de consiliere tehnică. Domnul Ben. Aș putea spune câteva lucruri despre Marea Britanie, dar voi ce cred că deja s-a referit la astea. Însă doamna Zipel a pus o întrebare cu privire la relația dintre acordul UE uh, Marea Britanie și Privacy Shield. Până acum, Privacy Shield și Cloud Act au fost cumva separate într-un fel și aveți dreptate. Întrebarea dumneavoastră a fost foarte relevantă în acest sens. Și unul din motive a fost pentru că nu exista un acord. Dacă acum avem un acord pe care îl sprijinim și care va intra în vigoare, va exista un impact și cu siguranță că îl vom analiza în acest context. Deci sunt niște subiecte care se întrepătun dacă avem într-adevăr uh, acorduri. La întrebările domnului Breyer, aș putea să răspund următorul lucru. Eu am tras atenția asupra unui lucru uh, la început și anume am spus că e o valoare inițială. De ce? N-am avut încă plângeri în legătură cu asta. Însă, dacă vom avea plângeri și dacă Uh, vom vedea că acesta este avizul nostru final, deci acesta va trebui pus în aplicare. Întrebarea dumneavoastră de asemenea se referea la folosirea serviciilor de cloud uh, americane și în aviz am spus că nu am abordat uh, această chestiune a implicațiilor ce țin de acordurile de prelucrare a articolul 28 din RGPD. Din lista pe care mi-am făcut-o aici, nu știu dacă mai e nevoie de alte lămuriri suplimentare. Dacă am uitat să răspund la ceva, vă rog să-mi spuneți. Domnul Mori, mulțumesc. Și eu voi încerca să răspund grupat la câteva din întrebările adresate. Referitor la măsurile concrete, doamna Zipel vorbea în legătură cu MLATS. Poate că voi reveni asupra negocierilor în curs pentru protocolul uh, adițional la convenție. S-a menționat cooperarea directă și mai e și uh, îmbunătățirea procedurilor din uh, tratatele de asistență juridică reciprocă. Deci se cer astfel de noi tratate de noua generație CNIL din Franța a spus deja că pentru a îmbunătăți procedurile de întrajutorare judiciară, deci aceste tratate, trebuie să vedem în primul rând ce proceduri există, dar să considerăm și um, resursele umane de care avem nevoie pentru ca aceste instrumente să funcționeze. Comitetul European, uh, făcând referință la aceste tratate de întrajutorare um, uh, juridică, spuneau că dezvăluirea trebuie să se facă în conformitate cu dreptul Uniunii Europene și dezvăluirea informațiilor trebuie să se facă sub autoritatea și sub supravegherea unei jurisdicții europene. Aceasta este esența acestor uh, tratate de asistență juridică reciprocă. ca să reacționez la ce spunea Carsten, în situația pe care am deschis-o eu, garanțiile din Privacy Shield nu se aplică și singurul lucru pe care a spus Comitetul European la anexa scrisorii dumneavoastră cu privire la Privacy Shield este că ar fi bine ca autoritățile, e o intenție pe care o exprimăm, ar fi bine să uh, să aibă în vedere viitoarele acorduri executive pe care SUA s-ar putea să le uh, încheie cu alte țări terțe, nu neapărat cu Uniunea Europeană, și să vedem din punct de vedere procedural care ar fi implicațiile acum. Referitor la acordul dintre Marea Britanie și SUA, pe care l-au reamintit și omologii mei, noi ca autorități de protecție a datelor nu avem competența de a ne uh, Um, exprima în legătură cu posibilitatea unor țări membre de a încheia astfel de acorduri. Însă, așa cum a spus și Comitetul European, motivul pentru care noi suntem pentru un acord comunitar este că dacă vom avea acorduri bilaterale, deci cu fiecare stat membru, unii da și alții nu, atunci ne vom uh, confrunta cu problema nivelului de protecție și de garanții procedurale de la un stat la altul, care va fi diferit. Deci e bine să, nu e bine să avem garanții și proceduri diferite de la un stat la altul. Ar fi o pierdere a armonizării în ceea ce privește protecția datelor în Uniunea Europeană și voi opri aici. Vă mulțumim! E clar că problemele și îngrijorările prezentate uh, sunt întemeiate. Da, situația rămâne deschis acest proces, e în continuare în curs, au loc negocieri. Și există și perspectiva unui acord USUA care ar putea avea un impact negativ asupra unui nivel adecvat de, garan- de garanție de protecția drepturilor personale, așa cum uh, Uh, privește, așa cum stipulează Carta Drepturilor Fundamentale, gândesc mai ales la articolul 8 cu privire la dreptul la intimitate, deci noi trebuie să urmărim foarte de aproape situația. Următorul punct se referă tot la Serviciul Juridic al Parlamentului European. Mai avem încă o prezentare pe care o vom auzi în legătură cu un alt element care e sursă de îngrijorare și anume dreptul de a șterge datele care are un impact asupra drepturilor fundamentale protejate de cartă. E un punct cu privire la protecția datelor, site-urile web și aplicabilitatea directivei cu privire la obligațiile operatorilor de a asigura informațiile și proteja drepturile. Însă acest punct Uh, trebuia dezbătut la 10.45. Eu zic că între timp ne putem lua la revedere de la oaspeții noștri și ne putem pregăti pentru următorul punct. Doriți să mai interveniți, doamnă Zipel, acum? Da, ca să ajungem la 10.45. Ca să fiu sincer, mă cam îngrijorează ce am auzit astăzi la dezbaterea asta. Deși sunt perfect de acord cu ideea lui Sophie Intveld în legătură cu scrisoarea. Ar trebui să lărgim puțin această idee. Eu cred că, în mod clar, Comisia nu ia în serios competențele și responsabilitățile tuturor instituțiilor europene, mai ales ale Parlamentului European. Pe de o parte, Comisia susține că probele electronice sunt temeiul juridic pentru un acord internațional. Însă, pe de altă parte, deja au început negocierile. Și mă întreb, pe ce bază? Pe ce temei? De noi nu știm rezultatul acestui dosar referitor la probele electronice. Deci nu știm la ce se referă comisia de fapt. Ei practic încearcă să prestabilească de acum rezultatul negocierilor, nu? Asta se face de fapt. Eu cred că ar trebui să punem mult mai multe întrebări decât uh, cea pe care a formulat-o deja Sophie Intveld și va fi nevoie de niște dezbateri uh, mult mai serioase în legătură cu aceste dosare. Domnule Braier, și dumneavoastră, pe scurt, vă rugăm. Eu am pus o întrebare către serviciul juridic. Ar putea să-mi răspundă în legătură cu ce înseamnă autorizația judecătorească și ce ar intra în cadrul acestui concept. De tribunal poate să emită o astfel de autorizație. Mike. Sorry, my micro didn't work. Uh, oui, sur, sur cette question... Reprezentatul serviciului juridic. Da, va trebui să vedem de la caz la caz, însă există o jurisprudență a curții destul de Uh, de mare în acest domeniu pentru a determina dacă un anumit organ poate să fie sau nu jurisdicție. Um, e vorba, în primul rând, de independența acestor organe față de guverne, față de puterea executivă. Deci trebuie analizat uh, pentru a vedea de la caz la caz ce organe pot fi abilitate sau nu. Da, până la urmă despre asta e vorba pentru a ști dacă un organ din SUA are sau nu această mm, abilitate, uh, trebuie evaluate garanțiile de independență pe care le prezintă acest acord. Și profit de ocazie pentru a răspunde la întrebarea precisă a doamnei Zippel. Uh. Cu privire la problema competențelor statelor membre de a-și negocia propriile acorduri cu Statele Unite ale Americii. Atâta vreme cât Uniunea Europeană nu își exercită această competență, statele membre pot să o facă. Însă după ce va fi stabilit un acord comunitar, statele membre vor pierde această competență, nu și-o vor mai putea exercita. Și acum, referitor la procedura de ratificare a acestui acord. După cum știți, Congresul American e implicat, US uh, uh, Cloud Act. Deci pentru acesta avem nevoie de acordul Congresului American. E nevoie de acordul Congresului. Acum suntem aici pentru a asculta o altă prezentare făcută de Serviciul Juridic al Parlamentului European cu privire la dreptul de a fi uitat, dreptul de a șterge datele cu privire la cetățenii noștri. E un drept fundamental și acesta. It works Oh. As I said, got some 45 minutes. Acum avem vreo 45 de minute programate pentru următorul punct de pe ordinea de zi, după ce vom avea o dezbatere comună cu colegii de la Econo. Punctele 14 și 15, prezentarea deciziilor Curții Europene de Justiție din septembrie 2019, cazul 136. 17. Cu privire la protecția indivizilor, cu privire la prelucrarea datelor personale pe site-urile web. Și punctul 15, un alt caz, o altă speță, la curte, cu privire la prelucrarea datelor. Cu privire la motoarele de, cărtu- de căutare pe internet. Și e vorba de așa numitul drept la uitare, dreptul de a fi uitat dreptul ca, o, ca informațiile unei persoane să poată fi șterse atunci când uh, sunt ilegale sau inexacte sau au fost prelucrate în mod ilegal. Vom asculta prezentarea Serviciului Juridic al Parlamentului European, reprezentat de doamna Olga. Name, difficult to pronounce, I'm sorry. You have the floor. Strova, cred, mă scuzați, poate v-am pronunțat mai greșit numele. Nu, v-ați descurcat minunat. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Serviciul juridic pentru a face această prezentare a celor două sentințe din 24 februarie 2019. Aceste două hotărâri sunt reacția curții la două solicitări diferite pentru hotărâri preliminare făcute de Consiliul de Stat francez, ambele, cu privire la Uh, interpretarea directivei aplicabile cu, pri cu privire la protecția indivizilor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale. Deși directiva între timp a fost abrogată de RGPD, Curtea a examinat uh, chestiunile atât în lumina directivei cât și a regulamentului. Deci a oferit un răspuns care este util acum uh, și pe viitor uh, din perspectiva RGPD. Aceste sentințe, după cum spuneați, reprezintă o continuare și bazează pe hotărârea în uh, cazul Google Spain din mai 2014. Ca să vă reamintesc și ca să înțelegem mai bine actualele hotărâri, vă reamintesc că în hotărârea Google Spain, curtea a stabilit așa numitul drept la dereferențiere. Curtea a declarat că indivizii au dreptul de a fi uitați ceea ce presupune obligație din partea operatorului sau motorului de căutare să șteargă linkurile care duc la pagine web care conțin informațiile persoanei respective din lista de rezultate care sunt arătate în urma unei căutări făcute introducând numele persoanei respective baza acestei jurisprudențe, hotărârile pe care le voi prezenta astăzi ne oferă clarificări importante în ceea ce privește sfera de aplicare teritorială a dreptului de referențiere și a datorilor pe care le au operatori mm, ai motoarelor de căutare, cum ar fi Google, în ceea ce privește prelucrarea solicitărilor de dereferențiere când e vorba de informații delicate, sensibile. Întâi vom concentra pe cazul Google. C517 este cel de-al doilea <coughs> punct pe ordinea de zi și care se refera uh, la limitările geografice ale de La originea acestei hotărâri preliminare a fost o dispută între Google și Autoritatea franceză de protecție a datelor, care a înștiințat oficial Google și a solicitat să facă dereferențieri pe toate extinderile domeniilor de căutare, a motoarelor de căutare, deci la nivel mondial. Google a refuzat să o facă și a înlăturat doar uh, linkurile care duceau uh, uh, care apăreau în urma unor căutări făcute de pe domenii din teritoriul UE. Consiliul de stat după aceea a făcut recurs împotriva mm, amenzii, sancțiunii impuse de Consiliul de Protecție a Datelor din Franța. Până la urmă, să, Consiliul de Stat a hotărât să se adreseze Consiliului um, Curții de Justiție, deci s-a hotărât că operatorul unui motor de căutare care oferă, care primește o solicitare de defențiere, trebuie să o facă pe toate sa, motoarele sale de căutare la nivel internațional și pe toate versiunile motorului de căutare care corespund Uniunii Europene sau doar pe versiunile care corespund statelor membre unde s-a făcut cererea de, de, de referențiere. Consiliul de Stat a pus o întrebare și în legătură cu folosirea atențiilor de geoblocaj de către Google. Judgment. În hotărârea sa, Curtea a menționat uh, precedentele existente, în special hotărârea privind Google Space, a menționat că dreptul de referențiere este prevăzut explicit la GDPR în articolul 17 unde se vorbește de dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat. Pentru a determina eh, domeniul de aplicare teritorial, Curtea a analizat eh, domeniile de aplicare și obiectivele statuate în GDPR, care sunt acelea de a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor personale pe teritoriul Uniunii Europene. În același timp, Curtea a acceptat principiul că conform căruia de referențiere la nivel mondial ar duce la atingerea aceluiași obiectiv. Pentru că un motor de căutare practic face ca informația să fie omniprezentă și accesibilă oriunde. În conformitate cu hotărârea curții, aceste considerente justifică existența unei competențe a legislației europene de a statua obligații pentru ca un motor de căutare să efectueze ștergerea datelor la nivel mondial. Curtea a subliniat că numeroase state terțe nu recunosc acest drept de dereferențiere sau îl abordează în mod diferit. Și dreptul la protecția datelor nu este un drept absolut și trebuie să fie considerat în conjuncție cu funcționalitatea în societate și în comparație cu exercitarea altor drepturi. Curtea a spus că rezultatul acestui echilibru ar putea să difere semnificativ între statele lumii. Curtea a spus că în GDPR, în articolul 17, alineatul 3, litera A, legislația europeană realizează un echilibru între dreptul la intimitate și protecția datelor pe de o parte și libertatea de expresie și informare pentru utilizatorii de internet pe de cealaltă parte. Dar acest lucru vizează doar Uniunea Europeană. Directiva sau regulamentul nu spun nicăieri că legislația europeană prevede o aplicabilitate și dincolo de teritoriul statelor membre. Concluzia curții atunci a fost că nu există nicio obligație în conformitate cu legislația europeană de a efectua ștergerea datelor la nivel mondial. În ceea ce privește întrebarea unde ar trebui să se facă această ștergere a datelor pentru teritoriul european sau doar într-un stat membru, Curtea a spus că legislația europeană prevede reguli în forma de regulament direct aplicabil pentru a asigura un nivel uniform de protecție la nivelul întregii Uniuni Europene. Prin urmare, ștergerea în principal trebuie să efectueze în toate statele membre. În același timp, Curtea a spus că și pe teritoriul Uniunii interesul public uh, față de anumite informații diferă și, în ceea ce privește articolul 85 din GDPR, acesta permite legislației naționale să facă reconcilierea între dreptul de protecție a datelor personale și dreptul la uh, informare și libertate de expresie. În ceea ce privește ultima întrebare, Curtea a dat un răspuns succint, a spus că uh, operatorii motoarelor de căutare trebuie să asigure protecția subiecților. Curtea a spus că aceste măsuri trebuie fie să prevină, fie cel puțin să descurajeze în mod serios utilizatorii de internet din statele membre de a obține acces la linkuri care ar trebui să facă obiectul ștergerii. Ca să sintetizez concluziile curții în această hotărâre, în termeni mai practici, aș putea spune că, practic, a spus că, în conformitate cu legislația europeană, motoarele de căutare nu sunt obligate să facă ștergerea datelor la nivel mondial, deci operatorul trebuie să elimine linkurile doar pe versiunile europene ale motoarelor de căutare respective însă legislația europeană nu interzice o astfel de acțiune, deci s-ar putea aplica excepții. Atunci autoritățile naționale competente decid cum se echilibrează standardele implicate și posibil să ceară operatorilor să facă ștergerea pe toate versiunile motorului de căutare. Operatorii de motoare de căutare trebuie să descurajeze utilizatorii internet de la a accesa linkurile respective care apar pe versiuni ale motorului utilizate în afara Europei, aceste măsuri pot include geoblocarea. Acum, pe scurt, a doua hotărâre, C, 136-17, unde se vorbește de rolul operatorilor de motor de căutare atunci când primesc solicitări de ștergere vizând anumite categorii speciale de date. Această speță se bazează pe cazul la patru persoane care au cerut uh, ștergerea linkurilor care duceau la pagini cu date sensibile, cum ar fi opinii politice sau convingeri filozofice, și sau trimiteri la proceduri penale. În toate cele patru cazuri, Google a refuzat ștergerea și atunci, uh, fără succes, uh, solicitanții s-au adresat autorităților franceze pentru protecția datului și au ajuns la Consiliul de Stat cazul lor. Curtea a vrut să știe dacă interzicerea procesării unor anumite categorii de date ține doar de operatorul unui motor de căutare. Cu alte cuvinte, s-a întrebat dacă Google trebuie să asigure respectarea condițiilor de procesare a acestor date înainte de a da un rezultat pe motorilor de căutare. Curtea apoi a cerut o clarificare a domeniului de aplicare și a procesării datelor referitoare la uh, condamnări penale. În ceea ce privește prima întrebare, curtea a menționat cazul Google Spain, pentru că operatorul de motor de căutare a fost considerat controlor de date în acel context. Păi, în lumina GDPR, curtea a hotărât că regulile privind procesarea anumitor categorii speciale de date se aplică fiecărui controlor de date, inclusiv operatorilor de motor de căutare iar natura sensibilă a datelor justifică obligația care trebuie să fie aplicată în toate cazurile, fără excepție. Curtea, în același timp, a recunoscut că natura specială a procesării datelor făcută de motorul de căutare poate afecta obligațiile și responsabilitatea operatorilor de astfel de servicii. Curtea a decis că procesarea datelor ține de motorul de căutare dar presupune o verificare a datelor din partea subiectului datelor. Curtea a conchis că operatorii de motoare de căutare, în principiu, trebuie să răspundă pozitiv la solicitarea de ștergere, cu excepția cazului în care constată că procesarea anumitor categorii de date face obiectul unora dintre excepțiile menționate în articolul 9 din GDPR, situații în care subiectul datelor uh, întreprins demersuri clare de a publica datele respective. Curtea a analizat și dreptul de a fi uitat și a evidențiat faptul că exercitarea dreptului la liberă expresie și la informare este menționat printre excepțiile la dreptul de uitare, de a fi uitat. Apoi, operatorii, deci dacă includerea unui link este strict necesară pentru protejarea libertății de informare a utilizatorilor internet, un drept garantat de articolul 11 din cartă. Ca regulă generală, dreptul la protecția datelor și la intimitate are precedent asupra dreptului de informare a utilizatorilor de internet, însă Concilierea acestor principii depinde de o serie de factori, cum ar fi natura sensibilă a datelor, posibilul impact asupra vieții private a persoanelor vizate și interesul public. Interesul publicului de a obține aceste informații. Asta depinde de rolul public al subiectului datelor respective. Ceea ce privește procesarea datelor uh, aferente unor condamnări penale, Curtea a decis că informațiile care țin de proceduri juridice și de condamnări penale sunt acele date care privesc fapte penale sau condamnări penale menționate în articolul 10 din GDPR și, prin urmare, și această informație face obiectul articolului respectiv. Operatorul trebuie să confirme în acest sens că Includerea acestor legături este esențială pentru a asigura respectarea dreptului la informare a utilizatorilor de internet. În acest sens, Curtea a menționat uh, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a subliniat rolul esențial jucat de presă într-o societate democratică și asta include Uh, dezvăluiri referitoare la anumite proceduri juridice și a recunoscut că publicul are interesul nu doar de a fi informat în legătură cu un eveniment curent, ci în același timp publicul trebuie să poată să facă cercetări referitoare la evenimente anterioare. Curtea a spus că interesul public în materie de procese penale diferă ca amploare și poate se schimbe de-a lungul timpului a spus că operatorul motorului de căutare va trebui să analizeze în contextul cazului dacă subiectul are dreptul la ștergerea datelor respective. Dacă operatorul decide că corelația linkul trebuie păstrat în lista rezultatelor pentru a respecta dreptul la informare a utilizatorilor de internet, atunci operatorul, în orice caz, trebuie să ajusteze lista rezultatelor pentru a arăta informațiile cele mai recente ca prime rezultate ale căutării, deci să ofere informații la zi. Și dacă ar fi să sintetizez și această componentă a hotărârii curții, curtea a spus că operatorul unui motor de căutare, cum ar fi Google, are obligația de a respecta restricțiile privind procesarea datelor sensibile, însă nu trebuie să facă acest lucru înainte de a primi o solicitare de la subiectul datelor respective. motorul de căutare nu funcționează decât în momentul în care un terț introduce solicitarea pe internet, atunci restricțiile se aplică doar în materie de referențiere și la momentul solicitării de ștergerea datelor. În principiu, operatorul trebuie să răspundă pozitiv la astfel de solicitări și trebuie să asigure un echilibru între dreptul la intimitate și la protecția datelor și dreptul publicului de a cunoaște informațiile respective. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Avem acum ceva timp pentru dezbateri. O prezentare importantă a unor hotărâri importante luate de ECJ, care clarifică o chestiune foarte mult discutată în lungul proces pe care l-am avut noi aici la Parlamentul European, ceea ce privește pachetul de protecție a datelor, mai ales regulamentul care a prevăzut o serie de principii fundamentale aferente dreptului de a fi uitat, dreptul de a cere ștergerea datelor care n-au fost procesate așa cum trebuie sau în mod ilegal sau care ar putea provoca daune pe planul confidențialității, vieții private, demnității sau integrității. Am văzut uh, o mână ridicată. Vă rog, doamnă Barley, aveți cuvântul. Mulțumesc. Poate mi-a scăpat ceva, dar uh, se pare că prima hotărâre spunea că Google are de plin câștig de cauză. Dar eu, de câte am înțeles, ei nu au fost mulțumiți, pentru că curtea a spus în același timp, a, sau cel puțin a dat posibilitatea autorităților europene de a schimba regulile și de a asigura dreptul indivizilor de a avea ștergerea datelor la nivel mondial. V-ați putea referi la acest aspect? Alte întrebări? I would, I, I would like the European Parliament Legal Service to directly address the impact of the... Aș ruga serviciul juridic să, să analizeze impactul direct al acestor hotărâri, în sensul că pentru prima dată legislația europeană a tradus în realitate nu doar un element din Carta Fundamentală, dar a introdus un nou drept care n-a existat până acum, dreptul de a fi uitat. dreptul de a fi uitat pe internet. Where beyond life and death of... Pentru a nu permite păstrarea la nesfârșit, dincolo de viață, dincolo de moarte, a anumitor date, imagini sau orice alt format de date care ar putea aduce prejudicii prejudicii imaginii unei persoane. A lifelong fight worth fighting. That is my question. Asta e întrebarea mea. Doamna Sipel, mă întrebam dacă să vin cu întrebare sau nu, însă în ceea ce privește acest oarecum nou concept de drept la uitare, mă, mă întreb în ce măsură aceste hotărâri au sau nu au un efect asupra existenței viitoare a GDPR și a acestei dispoziții. Sunt de acord că acest drept la uitare nu poate fi absolut uh, datele să fie șterse la absolut orice solicitare. Nu, trebuie ca aceste solicitări să fie judecate de la caz la caz. Și nu e vorba doar de a pune în echilibru dreptul individului și dreptul utilizatorilor de internet. Nu, este un drept al indivizilor pe de o parte și pe de altă parte interesul public. Pentru că pe termen lung avem nevoie de așa ceva și atunci întrebarea e ECJ-ul, ce instituție ar trebui ca pas cu pas să creeze anumite linii directoare, anumite norme conform cărora să se decidă modul în care putem spune acest interes prevalează și cum s-ar putea lua o decizie în, într-un astfel de caz. Nu știu dacă aceste hotărâri în sine ne răspund la aceste eh, deziderate, însă evident eh, serviciile de protecție a datelor, Comisia Serviciul Juridic ar trebui să formuleze niște idei care să ne permită să conturăm o procedură, o, o, o manieră comună de a înțelege această procedură, să vedem cum uh, trebuie luat în calcul dreptul la uitare sau dacă există un interes public prevalent aici, conform căruia putem spune nu, nu se pot șterge aceste date. Alte comentarii? Mm. Ați putea să, serviciul juridic, să răspundeți la cele auzite până acum? Am să răspund la toate întrebările în bloc. Dacă a fost o victorie sau nu, prima întrebare, hotărârea respectivă, depinde cum o, cum, cum o interpretați, însă ce a spus curtea e că în regulament nu există nimic de natură a justifica impunerea dreptului la uitare dincolo de frontierele Uniunii. Deci, practic, dreptul respectiv este protejat la nivelul Uniunii, însă Curtea a spus că bun, dacă ai acces la informații dintr-un stat terț, asta are un impact asupra subiecților de date. Deci, prin urmare, o ștergere la nivel mondial ar, ar presupune un nivel ridicat de protecție, însă curtea a prezentat și o serie de argumente împotriva extrateritorialității unor astfel de acțiuni. Concluziile însă sunt clare, după uh, opinia, în opinia curții, uh, GDPR-ul uh, spune lucrurilor pe nume aici, uh, putem obliga operatorii să șteargă doar datele accesibile la nivelul Uniunii Europene, să curte a spus că autoritățile naționale uh, ar putea, uh, s-ar putea prevala de norme de drept intern și ar putea judeca în lumina acestora uh, uh, relația dintre dreptul la protecția datelor personale și la dreptul publicului de a fi informat. Și atunci autoritățile naționale ar putea cere ștergerea la nivel mondial, dar asta depinde de normele de drept intern și de natura specifică a cazului respectiv. Altceva ce ar mai fi? dreptul de a fi uitat. Aici uh, n-ar trebui să uităm uh, că atunci când s-a dat uh, hotărârea în cazul Google Spain, dreptul respectiv nu exista și dreptul s-a conturat ca o consecință a acestei hotărâri. La articolul 15, acesta se regăsea clar și s-a prevăzut și o excepție și anume aceea că drepturile utilizatorilor de internet prevalează. Și în astfel de cazuri, dreptul la uitare nu poate fi invocat. Deci echilibru respectiv se regăsește în regulament și în uh, recomandările DPS. Îmi închipui că sunt recomandări și în ceea ce privește aplicarea articolului 17, dacă nu EDPS, sunt convinsă că ar fi dispus să, să formuleze astfel de linii directoare în ceea ce privește echilibrarea celor două tipuri de drepturi, asta judecând de la caz la caz. You're also willing to come up with some question, Mr. Breyer, and then... Bine, domnule Breyer, vă dau cuvântul să adresați și dumneavoastră câteva întrebări și apoi o să uh, dau cuvântul Comisiei pentru a interveni cu privire la protecția datelor. Vă rog. Uh, Mulțumesc. Întrebarea mea, în contextul dreptului de a fi uitat, curtea a decis că efectele ar trebui să se aplice doar la Uniunea Europeană. Dar în aceeași săptămână, curtea s-a pronunțat uh, în cazul Klafni Bivcek uh, versus Facebook cu privire la îndepărtarea datelor, spunând că uh, um, o decizie a curții poate să producă efecte la nivel global, în cazul dreptului internațional. Deci cum puteți să explicați această diferență? E o diferență? Înseamnă că dreptul internațional uh, pertinent este cel care spune că um, deciziile curților europene nu pot să producă efecte la nivel global? Da, e o întrebare foarte <laughs> într-adevăr pertinentă și în acel caz se găsesc uh, comentarii care ne arată că există o decizie diferită a curții. Însă, trebuie să vă spun că din punctul de vedere al Uniunii Europene și al Curții nu există o divergență între cele două hotărâri. Curtea, de fapt, a mers pe, aceea, pe aceleași linie, deși poate la prima vedere pare că nu e așa, pentru că în cazul Facebook, Curtea a, consid- considerat, a luat în considerare directiva privind uh, comerțul online. Și dacă ne uităm la formularea acestei directive, exact aceeași abordare ca în, cadrul, în cazul Google, unde s-a uh, referit la RGPD. Uh, deci curtea spune că nu este nimic în comerțul electronic care să prevină un impact global. Deci face trimitere înapoi la dreptul național. Și în cazul Google, a făcut la fel. În cazul Google au spus nu putem să limităm uh, domeniul de aplicare doar la statele membre pentru că avem un regulament care stabilește norme uh, comune, standarde comune pentru protecția la nivel european drept care se aplică doar în Uniunea Europeană, dar în cazul Facebook au spus că nu există norme comune cu privire la calomniere și, prin urmare, normele naționale sunt cele care se aplică și deci normele naționale uh, sunt cele care vor decide cu privire la autoritatea națională și dacă ea va putea să emită un ordin la nivel aplicabil la nivel global sau nu. Și în ambele cazuri, același avocat general a fost cel care a propus avizul și uh, din punctul de vedere al curții, deci e, e aceeași linie, nu, nu, e, nu sunt hotărâri divergente. Bun. Acum, haideți să dau cuvântul doamnei Farlena Moiețovici, care vine de la Unitatea pentru Protecția Datelor de la Comisia Europeană. Puteți să interveniți, să ne spuneți câteva cuvinte? Da, vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru că mi oferiți ocazia de a aduce o completare uh, interpretării Serviciului Juridic a Parlamentului European. Am în minte câteva dintre întrebările care au fost uh, adresate și cred că este foarte important să subliniem că nu vorbim despre ștergerea informației subiacente în primul caz Google, situația a fost aceea că La Vanguardia a publicat o informație și această informație din La Vanguardia rămâne. Se uh, îndepărtează, se elimină doar uh, linkul către această informație pe internet. Și aici răspund întrebării doamnei Zipel cu privire la echilibrul între interesele societății și interesele individului. Și noile elemente care vin acum cu noul regulament de protecție a datelor în uh, hotărârile Google 2 și Google 3 sunt trimiterile din RGPD referitor la dreptul de informare și la libertatea de exprimare care sunt acum uh, Uh, în articolul 17 al RGPD dreptul de uh, ștergerea datelor, dreptul de a fi uitat în mod expres, ceea ce nu exista în directivă. Deci curtea spune că internetul este foarte important pentru diseminarea informației, nu trebuie să se șteargă trecutul, deci informația care a fost publicată în La Vanguardia rămâne, Trebuie doar văzut în ce măsură diseminarea acestei informații poate să fie redusă în situații uh, foarte clar stabilite atunci când un individ spune că se merge prea departe. Deci există acolo un echilibru prin noile elemente mai puternice de libertate de exprimare și de drept la informare față de primul caz Google. Întrebarea dacă Google a obținut, uh, a câștigat tot. Asta nu este poziția comisiei. Deși practicile Google era, erau deja uh, să dereferențieze la nivel uh, european, de fapt, ei au dereferențiat doar în, în țările unde apărea, pe paginile unde apărea linkul respectiv și întrebarea este acum cât de departe putem să mergem în interpretarea RGPD fără să ne lovim de um, argumentul că ne aplicăm normele extrateritorial. În legislația europeană care armonizează drepturile pe care indivizii pot să le invoce în fața curții, în fața curților, curtea a spus că într-o astfel de situație nu ne permite nimic să aplicăm dispozițiile RGPD la nivel extrateritorial. Și aici e întreaga discuție despre cele grade diferite de protecție a libertății la exprimare în întreaga lume. Cazul austriac se referea la legislația națională și la căile de atac din acestea. Și curtea a spus e la latitudinea legislației internaționale, legislației naționale să verifice Uh, și să se asigure că nu încalcă legislația internațională atunci când uh, încearcă să emită un uh, ordin la nivel internațional. În ceea ce privește orientările care au fost elaborate de Comitul, Comitetul European pentru Protecția Datelor, există deja orientări cu privire la interpretarea dreptului de a fi uitat de pe vremea dinaintea regulamentului pentru protecția datelor, uh, sub directivă, după prima hotărâre în cazul Google 1. Deci toate autoritățile europene pentru protecția datelor lucrează acum la revizuirea acestor orientări în lumina ultimelor două hotărâri ale curții. Cred că am uh, acoperit toate punctele care au apărut uh, în, uh, în dezbatere. Vă rog să-mi spuneți dacă pot să vă mai ofer alte informații. A, poate totuși, poate totuși, uh, încă ceva. A, văd că doamna Barley ar dori să reacționeze. Um, încheiați acum? Da, da, da, foarte bine, pentru că vreau să mai vorbesc despre posibilitatea ca autoritățile pentru protecția datelor um, să, în situații excepționale să să cântărească argumentele referitoare la libertatea de exprimare sau altor drepturi fundamentale. Și uh, asta se referă la punctul 72 din hotărâre. Curtea se bazează pe alte două hotărâri atunci când limitează puțin uh, uh ceea ce se spune în acele hotărâri. E bine, această uh, discreție a uh, autorităților naționale, această posibilitate de a decide și de a uh, cântări argumentele, autoritatea de protecție a datelor, totuși, în, în exercitarea acestui drept, nu poate să uh, um, iasă în afara dispozițiilor legislației europene, așa cum s-a spus uh, de către curte în cele două hotărâri la care face trimitere în decizia Google. Deci chiar dacă autoritatea, autoritatea națională de protecție a datelor decide în mod excepțional să meargă la nivel internațional, totuși unitatea uh, și uh, um, prioritatea dreptului uh, european nu poate să fie subminată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Barley! Da, cred că mai bine vorbesc germană pentru că pot să mă exprim mai precis. Um, pentru că întrebarea mea merge exact în direcția acestei completări. Dacă v-am înțeles bine, atunci este clar că normele mele europene, normele noastre europene, uh, sunt uh, aplicabile doar la nivel european și în mod excepțional autoritățile, uh, autoritățile naționale pot să meargă la nivel internațional. Um, mă întreb dacă am putea să uh, reglementăm, dacă reglementăm mai mult în domeniul dreptului de a fi uitat, oare limităm marja de manevră a autorităților naționale uh, de a uh, activa la nivel uh, global. Deci dacă noi, instituțiile europene, devenim mai active în acest domeniu, am înțeles bine acest lucru. Da, vreți să, să răspundeți, să oferiți un comentariu suplimentar? Comisia? Da, nu știu dacă serviciul juridic dorea să răspundă uh, întâi cum preferați? Eu pot să intervin acum sau apoi? Serviciul juridic, ce considerați? Doriți să interveniți, să răspundeți la întrebarea doamnei Barle? Un comentariu. Sigur că normele morale, uh, obligațiile, condițiile pe care le introduce în legislație, cu cât sunt mai multe, cu atât uh, se micșorează marja de manevră a autorităților naționale. E clar. Nu știu dacă și Comisia are aceeași părere. Comisia. Revenim la dumneavoastră. Acesta este un regulament, deci in, armonizăm complet interpretarea dreptului de ștergerea datelor și apoi dreptul de a fi uitat, uh, cum se, se spune în Uniunea Europeană. Uh, mai mult decât atât, uh, RGPD are un mecanism de cooperare și de consecvență care um, identifică o interpretare coerentă, uniformă la nivel european și autoritățile naționale pentru protecția datelor, care sunt autoritățile care aplică RGPD-ul, cooperează unele cu altele și marja lor de discreție este limitată în interpretarea dreptului. Dacă am înțeles corect întrebarea dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți, îngrijorarea dumneavoastră este următoarea. Dacă mergeți mai departe atunci veți reduce posibilitatea unei interpretări diferite. Ei bine, dacă mergeți mai departe impunând condiții suplimentare cu privire la modul în care și când anume poate să fie exercitat acest drept de a fi uitat, haideți să, să ne imaginăm că introduceți mai multe excepții da, atunci influențați dreptul pe care indivizii vor putea să îl invoce în fața curții, în fața Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și niște excepții suplimentare vor trebui să fie luate în considerare de autorități. Dacă întrebarea dumneavoastră se referea mai mult la, la această acțiune extrateritorială, ei bine, uh, legislația europeană se bază pe doctrina efectelor în aplicarea ei, nu doar în protecția datelor, ci și în domeniul fuziunilor, și în domeniul aviației, și în domeniul uh, bunăstării animalelor, de exemplu. E foarte clar în hotărâre, când curtea la punctul 57 face trimitere la efectele imediate și uh, Uh, materiale asupra drepturilor persoanelor din Uniune. Deci în momentul în care se aplică legislația europeană și se invocă un drept care este acceptabil și din punctul de vedere al uh, dreptului internațional public, trebuie să aibă efecte în teritoriul nostru, fie că e vorba de concurență, de uh, aviație sau în cazul cetățenilor noștri, dacă ei își exercită drepturile fundamentale. V-am răspuns la întrebare și dacă nu, atunci vă rog să îmi spuneți, să, să mă orientați un pic încât să pot să vă ajut mai exact. Președintele, bun, e, deocamdată încheiem această dezbatere și trecem la ultimul punct care ne va ocupa ultima oră din uh, uh reuniunea noastră. Avem uh, programată o reuniune comună cu Comisia Econ, așadar să dăm ocazia colegilor de la Comisia Econ să intre în sală, astfel încât să putem să discutăm despre punctul următor, care nu este mai puțin uh, important decât cele pe care le-am tratat până acum. Members, if you will, we have one hour to go. Doamnă și domnilor, avem o oră la dispoziție pentru un punct foarte important, la fel de important ca cele dinainte. Avem o dezbatere comună cu membrii Comisiei ECOL, noi cei de la LIBE. Avem cinci puncte pe ordinea de zi care sunt uh, combinate într-unul. Trebuie să vorbim despre comunicarea cu, cu privire la o mai bună implementare a cadrului de combatere a spălării de bani și de combaterea finanțării terorismului. Avem raportul Comisiei către cu privire la riscul de spălare de bani și de mm, finanțarea terorismului și modul în care acesta afectează piața internă și activitățile transfrontaliere. Raportul Comisiei cu privire la cadrul de cooperare între unitățile de uh, informații financiare. Raportul uh, Comisiei cu privire la interconectarea mecanismelor uh, naționale centralizate cu privire la conturile bancare și raportul cu privire la evaluarea unor eventuale cazuri de spălare a banilor în care sunt implicate instituțiile de credit europene. Acum ne vom concentra deci pe comunicarea din iulie 2019, pachetul împotriva spălării banilor. Un dosar foarte important. E vorba de o mai bună implementare a cadrului de combatere a spălării de bani și terorismului plus celelalte patru rapoarte menționate. Deci toate acestea decurg din directiva, din cea de-a patra directivă împotriva spălării banilor, prezentată în planul de acțiune în decembrie 2018. Vă aduceți aminte că această directivă e de competență comună, atât LIBE și ECON, De aceea, membrii ECON sunt uh, invitați la această discuție. Vreau să vă amintesc că, din păcate, chiar după expirarea termenului de transpunere a celei de-a patra directive împotriva spălării banilor, s-au lansat mai multe procedări de infringement împotriva unor state membre ale Uniunii Europene. Termenul pentru transpunerea celei de-a cincea directiva împotriva banilor va expira în curând, în ianuarie 2020, și încă nu vom fi implementat această directivă într-o serie de state membre. Una din opțiunile pentru a recomanda mai mult cadrul juridic este să transformăm această directivă în regulament și să conferim sarcini împotriva spălării banilor unui nou organ european, AIU, și unităților de informații și de asemenea vă amintesc că avem și o rezoluție a Parlamentului cu privire la starea implementării legislației împotriva spălării banilor de anul acesta, la plenara de la Strasburg, din septembrie mai exact. Am participat la cele discuții din plenară a, în acea mm, rezoluție cerem Comisiei să evalueze în contextul evaluării de impact uh, cerute orice revizuire a legislației uh, împotriva spălării banilor. Să evalueze dacă un regulament ar fi mai cuvenit, ar fi mai adecvat și dacă o sarcină specifică mm, pentru un organ care deci să se ocupe de asta ar trebui să fie stabilită. Rezoluția a fost consemnată de mai mulți coordonatori, atât de la Libe cât și de la Econ, deci e un text votat în septembrie anul acesta. Acum vom vedea care este valoarea actuală făcută de comisie. Doamna Despina Vasiliadu, șef adjunct la DG Justice, la... ne va prezenta comunicarea comisiei. după care vor interveni reprezentanții grupurilor politice, alți membri, timp de un minut. Deci trebuie să ne implicăm pentru a avea o discuție cât mai uh, însuflețită. Doamna Vasiliadis, îi mulțumesc Comisiei Libe, le mulțumesc și membrilor de la ECON pentru invitația de a vă prezenta acest pachet <laughs> foarte gros de combaterea spălării banilor. Știți că aceasta a fost o prioritate pentru Comisia Juncker și va fi și pentru următoarea Comisie Europeană. În acest context, în iulie 2018, am publicat cele patru rapoarte pe care tocmai le-a prezentat domnul președinte în legătură cu obligațiile juridice pe care le avem în conformitate cu directiva împotriva spălării banilor și alta în legătură cu Uh, concluziile și de la Consiliu și instrucțiunile din acestea. Nu am decât 15 minute, deci nu voi intra în detalii, însă cu mare plăcere vă răspund și la întrebări după aceea. Aș vrea să încep cu prezentarea evaluărilor de risc supranaționale. Când e vorba de spălarea banilor, avem o abordare care se bazează pe risc. Adică totul începe cu înțelegerea anumitor riscuri în anumite sectoare după care trebuie luate măsuri pentru a atenua aceste riscuri. Riscurile sunt în schimbare, nu rămân aceleași. De aceea facem acest exercițiu odată la 2 ani și încercăm să vedem care este situația pe întreaga piață comună. Primul exercițiu a fost în 2017. Am evaluat 40 de produse și noul exercițiu s-a încheiat în iulie. Am analizat 47 de produse, deci cu 7 mai mult. Tocmai pentru că am înțeles că au apărut noi riscuri pe piața internă. Să vă dau un exemplu. E vorba de criptomonede, de exemplu, investiții, ce scheme cetățenești, fotbalul profesionist, uh, porturile libere sau alte zone de acest fel. Am analizat și alte sectoare, vulnerabilitățile față de spălarea de bani și am analizat separat finanțarea terorismului, deoarece riscurile pot fi diferite. Ce am văzut? Riscurile um, încep acum să fie în mai multe sectoare, nu doar în cel bancar, cum am crede. De pildă, numerarul și afacerile numerar. Acolo pierdem trasabilitatea tranzacțiilor E și un risc care vine și din partea instituțiilor financiare, dar și nefinanciare, cum ar fi avocații, contabili, notarii și toate alte entități de acest fel. Sectorul jocurilor de noroc, de asemenea, este, bineînțeles, unul foarte riscant. Puteți citi toate aceste informații legate cu risc în studiul nostru. Ceea ce am încercat să vedem e să, să vedem care sunt vulnerabilitățile orizontale în diferite sectoare. Și am văzut că principalul element vulnerabil este tranzacțiile, limitarea tranzacțiilor, uh, identificarea proprietarilor care beneficiază și, de asemenea, protecția autorităților competente, uh, neajunsuri în ceea ce privește organele supraveghere și în ceea ce privește funcționarea unităților de informații financiare. Și ajung astfel la prezentarea celorlalte două rapoarte care intră în detalii în ceea ce privește evaluarea modului în care funcționează autoritățile competente centrale și problemele pe care le au acestea. Voi începe prin a mă referi la raportul legat de unitățile financiare de informații, unitățile de informații financiare. Conform articolul 62 din directiva AML, am primit mandatul de a face un raport pentru a vedea ce obstacole există în calea cooperării acestor unități sau în colaborarea lor cu unități de omolage din țări terțe și să vedem dacă putem avea un mecanism de sprijin pentru unitățile de informații financiare la nivel comunitar. Am făcut acest exercițiu și bineînțeles că am dat de mai multe neajunsuri. În primul rând, le voi grupa. Lipsă de aplicare corectă și implementarea directivei ne-am dat seama că foarte adesea aceste unități nu împart în mod proactiv informațiile, nu există feedback către alte entități și, de asemenea, durează foarte mult ca ele să reacționeze. Am aflat, de asemenea, că există probleme de IT. Avem Uniunea, avem această unitate europeană care nu funcționează prea bine. Funcționează prost și această proastă funcționare afectează negativ posibilitatea de un schimb de informații transfrontalier. O altă problemă. Lipsa unei armonizări suficiente în ceea ce privește activitățile acestor unități. Asta duce la abordări foarte divergente în statele membre. De pildă, în unele țări, aceste unități dau curs solicitărilor de informații în 24 de ore, în altele într-o lună. Deci nu sunt uh, lucruri pe care ni le dorim în Uniunea Europeană, astfel de diferențe. Am identificat și probleme structurale. Avem platforma acestor unități, uh, un grup de experți extraordinar care face o treabă minunată, însă, bineînțeles, nu au puterea juridică pentru a avea niște reguli obligatorii pe care să le respecte unitățile de informații financiare. Și asta e o problemă. Platforma vine cu niște orientări, unele unități le dau curs, altele nu. Deci e problema lipsei de reguli obligatorii, reguli juridice obligatorii. Acum nu mă voi referi la concluziile raportului, o voi face la sfârșit pentru toate rapoartele pentru a avea mai multă coerență. Deci multe probleme la aceste unități de informații financiare. După aceea am făcut așa numitele rapoarte post-mortem. Vorba de acele concluzii ale Consiliului. E vorba de o solicitare a Consiliului de a vedea cazuri reale de spălare a banilor pentru a vedea ce s-a întâmplat. Am analizat 10 cazuri. Am ales ABNL, Danske Bank, Deutsche Bank, FBMI, ING, Nordea, Pilatus, Societe General și Bank. Cazuri care au fost foarte cunoscute în presă și era foarte important să identificăm problemele. După aceea am analiza ce se întâmplă la institute de credit, dar și în cadrul autorităților competente responsabile de supravegherea situației. La bănci, din nou am aflat, am găsit multe probleme ce țin de lipsa de respectare a regulilor, de o due diligence inadecvată, faptul că nu se raportează către unitățile de informații financiare, probleme legate de guverne, de guvernanța internă, anchete interne, responsabilitatea mm, conducerii, bănci care funcționau doar cu depozite ale persoanelor care nu aveau o reședință, care aveau o politică agresivă. După ce am analizat autoritățile competente să vedem ce fac acestea pentru a face față acestor neoajunsuri din bănci. Întâi am văzut autoritatea de supraveghere. Și aici am găsit mai multe probleme. Și foarte îngrijorător e faptul că resursele sunt limitate. În țări doar doi oameni supravegheau întregul sector financiar, ceea ce e uh, clar insuficient. Deci supraveghere insuficientă. Țări care făceau patru controle pe an pentru toate instituțiile financiare. Deci nu doar bănci, servicii de plată și toate celelalte instituții financiare. De asemenea, am aflat, am văzut că anumite autorități de supraveghere nu aveau expertiza necesară, emiteau uh, făceau, mă scuza, dădeau, mă scuzați, niște amenzi care erau nesemnificative sau uneori chiar ezitau să impună sancțiuni. Într-o țară am aflat că nicio sancțiune niciodată nu fusese uh, uh, dată. După aceea, autoritățile supraveghere prudențială. Ne-am uitat și la aceștia. Aceștia se ocupă de chestiuni prudențiale, însă bineînțeles că uh, ei trebuie să țină cont de aspectele de spălarea banilor în cadrul supravegherii prudențiale. Tot ceea ce ține de supravegherea grupurilor, probleme legate de guvernanța corporativă și, și aici am văzut probleme mari. Cea mai mare problemă a fost că acest supraveghere spune, a, ah, chiar avem și noi aceste sarcini uh, legate de spălarea banilor, deci măcar nu știau că le au. Deci mari probleme. Am văzut deci de multe ori că instituțiile, că unitățile financiare nu primeau informații de la bani în legătură cu cazurile de spălare a banilor. Informații în legătură cu tranzacții mm, îndoielnice, deci acolo să zicem că unitățile financiare nu ar fi fost responsabile, doar ce băncile nu le trimiteau uh, informațiile. Acum, referitor la un raport, raportul final menționat de președinte, un raport ce are de-a face cu interconectarea registrelor conturilor băncilor centrale. A cincea directivă AMELE le obligă pe statele membre să stabilească astfel de registre de conturi centrale. Aceeași directivă cere comisiei să vadă care ar fi posibilității tehnice de interconectare a acestor registre la nivel european. Am analizat situația, am văzut că la comisie există toată tehnologia necesară, facem interconectare în alte domenii, de exemplu la registrele de mm, insolvență sau la registrele companiilor, deci avem tehnologia necesară pentru a face asta, e fezabil, însă ne lipsește un temei juridic pentru această interconectare, deoarece asta nu e în directivă. Deci dacă vrem interconectare, ne trebuie un temei juridic. Vă mai spune un lucru care e important și nu vreau să reduc din importanța concluziilor noastre, însă toate aceste concluzii uh, au de-a face cu situația când era în vigoare cea de-a treia și a patra directivă împotriva spălării banilor. Cea de-a patra, da, era minunată, dar acum vom avea a cincea directivă care trebuie transpusă de statele membre până în ianuarie 2020. Dar mai mult, deci avem a cincea directivă, avem și uh, cerințele cu privire la capital, 5, uh, care înlătură anumite obstacole de mm, colaborare între supraveghetări. Avem de acum și Autoritatea Bancară Europeană care avea, va avea noi sarcini uh, cu privire la mm, spălarea banilor. Vom avea de asemenea ă, noi instrumente care vor intra în vigoare foarte curând și vom avea astfel un cadru mai puternic. Celălalt lucru pe care vreau să spun. Toată lumea e cam speriată, alarmată, să zicem așa, atât statele membre cât și entitățile. Deci vedem că se dorește o îmbunătățire. Asta s-a făcut în ultimii ani, se dedică resurse mai importante autorităților competente, sunt modificate procedurile, au noi instrumente de IT pentru a prelucra toate aceste informații și așa cum spunea și domnul președinte, am avut o politică de infringing foarte agresivă la cea directivă mele și chiar dacă unele cazuri sunt încă nesoluționate, pot spune că aceste proceduri au avut uh, rezultate, deoarece toate statele membre au luat măsuri pentru a adopta legislație și pentru a umple lacunele acum. Suntem noi convinși pe deplin? Nu, dar problemele sunt mult mai eh, mici decât cele pe care le aveam în 2017. Deci da, să zicem că în rapoarte imaginea e negativă, însă să nu uităm totuși că în ultimul an s-au făcut multe lucruri în statele membre, în cadrul instituțiilor de credit și la nivel comunitar. Vreau totuși să spun că în rapoarte ajungem la o concluzie și anume. Bine, avem aceste neajunsuri avem aceste noi legi, avem această conștientizare din partea statelor membre, dar suntem uh, în regulă acum sau încă mai sunt neajunsuri și în legislație? Răspunsul nostru este că da. Legislația ar avea de câștigat dacă am avea niște reguli mai detaliate, atât în ceea ce privește autoritățile supraveghere, unitățile de informații financiare, dar și obligațiile asupra, obliga- asupra entităților. Să vă dau două exemple. Directiva stipulează că unitățile trebuie să schimbe informații în timp util. E bine, dacă nu oferi, nu prezinți un termen clar, e o chestiune care va fi interpretată de chestii. De asemenea, se spune, ce vrește instituțiile financiare? Autorități de supraveghere trebuie să aibă puteri de supraveghere sporite, însă nu se explică ce înseamnă asta și ce ar presupune asta. Deci tot discutăm cu autoritățile să vedem ceea ce faceți e suficient sau nu. mult spun că nu știu. Deci în această privință credem că directiva chiar ar trebui să fie mult mai detaliată. Uneori se spune că ar trebui să fie transformată în regulament. Da, pentru a avea o mai multă armonizare, poate că asta e calea cea mai bună. Însă, bineînțeles, nu s-a luat nicio decizie în acest sens deocamdată. O altă concluzie generală la care am ajuns. Credem că e nevoie, o care nevoie ca anumite sarcini să fie la nivel central. Și aici mă refer atât la unitățile de uh, informații financiare, dar și autoritățile de supraveghere. Cum să fie aceste sarcini, cât de detaliate, cât de departe să meargă, sunt detalii pe care va trebui să le evaluăm în viitorul apropiat pentru a oferi niște soluții concrete. We did see the parliament resolution that was issued. Am văzut rezoluția dată de Parlament în septembrie, după cum vă spun domnul președinte, aceasta pare să sprijine raportul și în același timp pare să țină cont de ideile noastre de remediere a anumitor probleme. Puteți să mm, vă amintiți, sunt discuții la Consiliu, la Ecofin, care par să merg în aceeași direcție și urmează să iasă concluziile în decembrie, așa că ne bucurăm să vedem că ambele ramuri ale legislative europene par la prima vedere să sprijine acest model de angajare. Atât am avut de spus, vă mulțumesc foarte mult. Și ați respectat și tipul alocat, spune domnul președinte. Acum dăm cuvântul membrilor comisiei noastre. Începem cu reprezentanții grupurilor politice. Înțeleg că PPE-ul este reprezentat de domnul Radev. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, permanent apar noi riscuri, noi amenințări și infractorii și teroriștii reușesc astfel să-și financeze activitățile. În prezent avem reguli stricte împotriva spălării de bani la nivel european. Noile dispoziții din a cincea directivă AML a dus la zi legislația europeană, ținând cont de ultimele evoluții tehnologice, însă Asta nu ajunge, nu e suficient, este extrem de important ca toate statele membre să transpună și să pună în aplicare legislația europeană într-o manieră corectă, pentru că orice portiță de scăpare, orice lacună în punerea în aplicare a cadrului existent ar expune Uniunea Europeană la riscuri reprezentate de infractori și teroriști. Raportul de evaluare a riscului ne arată că există însă o serie de riscuri în produse anonime, când e vorba de identificarea beneficiarilor final și noile produse, cum ar fi uh, moneda virtuală sau criptoactivele. Aceste riscuri ar putea fi depășite odată ce se pune în aplicare a cincea directivă, însă uh, provocările rămân acolo. Noile produse de risc includ uh, fotbalul profesionist chiar. Prin urmare, Comisia recomandă statelor membre să decidă ce protagoniști vor avea obligația de a raporta tranzacțiile suspecte și ce cerințe vor fi introduse pentru controlul și înregistrarea originii deținătorilor de conturi. În acest context, aș dori să pun următoarele întrebări nu ar fi oportun să avem în vedere o abordare omogenă la nivel european, care să includă și alte sporturi chiar. Pentru că există investitori din state terțe în sportul european. Apoi, are în vedere Comisia să aducă la zi legislația împotriva uh, spălării de bani și uh, menită a contracara finanțarea terorismului. Cea treia întrebare se referă la unitățile de informații financiare care joacă un rol important. Raportul privind cadrul de cooperare subliniază nevoia de cooperare sporită între unitățile de informații financiare, însă acestea au statut juridic diferit și operează în contexte diferite și, prin urmare, nu toate aceste unități au acces la informațiile necesare și, prin urmare, nu sunt capabile să participe la schimbul preconizat. Sunt dificultăți și în schimbul de informații cu state terțe. Și atunci, ce măsuri are în vedere Comisia pentru a întări coordonarea și mecanismele de sprijin? Avem, uh, ca un exemplu, cazul Băncii Pilates din Malta, au apărut multe semne de îngrijorare în legătură cu respectarea normelor, corupția, lipsa de uh, pune în aplicarea normelor existente. Ce ne învață acest caz? Se, există vreo comunicare cu autoritățile malteze pe această temă? Doamna Sipel urmează din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc foarte mult! În calitate de coordonator uh, SND pentru LIBE, doresc în primul rând să mulțumesc în numele grupului meu pentru Comisiei pentru activitatea desfășurată în acest domeniu important, și anume combaterea spălării de bani și a finanțării teroriste, și vă mulțumesc că ați prezentat aceste comunicări și rapoarte astăzi. Toate aceste documente, prezentate noastre de astăzi, evidențiază multe aspecte prioritare pe care va trebui să ne concentrăm dacă dorim să eliminăm această problemă în continuă creștere, o problemă cu caracter transfrontalier de alminte. Rezoluția Parlamentului din septembrie ne arată că există foarte multe puncte de vedere comune la nivel european pe această temă, așa că să mă concentrez doar pe o serie de aspecte care sunt de importanță deosebită pentru grupul nostru al socialiștilor și democraților. Comunicarea noastră privind punerea în aplicare a directivei cadru Uh, împotriva spălărilor de bani ne-a alarmat. Uh, din câte înțeleg, toate cele 28 de state membre au făcut obiectul unor proceduri de încălcare atunci când a fost vorba de punerea în aplicare a celei de-a patra directive împotriva spălărilor de bani, care avea termen de transpunere iunie 2017. Acum, termenul pentru transpunerea celei de-a cincea directive de resort se apropie, bate la ușă, mai sunt doar două luni. Aș vrea să știu, prin urmare, dacă din iunie și până acum situația s-a îmbunătățit în vreun fel și dacă mai multe state membre au transpus în mod uh, corect această directivă și dacă aveți informații în legătură cu respectarea termenului de ianuarie 2020 pentru punerea în aplicare a ultimei directive împotriva spălării de bani. Apoi, Comunicarea noastră evidențiază o serie de probleme în materie de comunicare între unitățile de informații financiare. Grupul nostru a cerut permanent constituirea unei astfel de unități paneuropene care ar permite soluționarea multor probleme evidențiate de altfel și în raportul dumneavoastră. Am, ați vorbit deja de Consiliu, dar ați putea să ne spuneți dacă există în realitate o deschidere la Consiliu în direcția acestei idei, mai ales acum că a devenit evident faptul că mecanismul actual de cooperare nu funcționează și în final m-aș referi la deplasarea unității specializate în combaterea uh, spălării de bani de la DG Just la DG Fisma ne puteți asigura pe noi, membrii LIBE, că acest lucru nu înseamnă o îndepărtare de, la, de elementele esențiale ale acestei activități și că nu se va renunța la aspectele ce țin de protecția datelor și de supervizare financiară. Doamna Intveld, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La rândul meu doresc să mulțumesc comisiei pentru cele făcute V-ați referit la deficiențe de ordin legislativ uh, și la deficiențe în materie de punere în aplicare și asigurarea respectării normelor, respectării normelor juridice respective. A spus că interconectarea nu este posibilă pentru că nu există un temei juridic, nu există o propunere legislativă și mă întreb de ce n-a venit o astfel de propunere de la comisie, pentru că în alte domenii foarte repede vine comisia cu astfel de propuneri. De unde ezitările de acum? o fi oare vorba de faptul că statele membre încă se gândesc că orice ține de bani, de bănci, de fiscalitate este competența lor exclusivă. Da, la urmă urmă, Comisia Independentă ar trebui să-i pese de ceea ce gândesc statele membre. Ar avea în vedere Comisia o propunere vizând o autoritate unică de supervizare, pentru că în multe domenii supervizarea e o problemă. Noi tot dăm legi peste legi și apoi punerea în aplicare e deficitară. Cum vedeți rolul autorității bancare europene? Credeți că cei de acolo fac ce ar trebui să facă? Uitați-vă în cazul Maltei. Acolo ar, put, ar fi putut să aibă o poziție mult mai fermă decât au avut. Apoi, la începutul intervenției noastre vorbeați de pașaportul de aur, de vizele de aur. Nu e adevărat că putem să dăm legi la nesfârșit, să creăm organisme de supervizare, să venim cu tot felul de proceduri și după aceea desfășurăm covorul roșu uh, tuturor infractorilor și spălătorilor de bani și am lucrat degeaba. În olandeză avem o expresie, nu știu dacă interpreții s-or descurca, înseamnă în esență că tu tot dai cu mopul, dar apa încă curge. Uh, muncă fără rost. Sunt, sigur, diferite directorate generale comisiei implicate în acest exercițiu, dar, încă o dată, repet, uh, comisia, când vrea ceva, foarte repede vine cu propunere chiar dacă temeiul juridic e șubre de tot. Nu vi s-ar părea că în acest caz comisia e prea timidă? Ar trebui să vină cu o, o propunere de interzicere a pașaportelor de aur. Trecem acum la doamna Bricmont. Mulțumesc, eh, mulțumesc și pentru prezentările auzite și pentru informațiile atât de interesante prezentate de comisie în comunicarea sa. Grupul meu se bucură să vadă aceste progrese, faptul că eh, combaterea spălării de bani este o prioritate pentru comisie, pentru Parlament și pentru Comisia Libe. Sperăm că aceste activități vor continua și sub noua comisie. Prin urmare, salutăm eh, concluziile din comunicare și de măsurile luate în acest sens de Comisia Europeană. De asemenea, ne bucură să, să aflăm că doriți să transformați directiva într-un regulament. Am vrea să știm uh, ce părți ale textului le vizați în mod uh, deosebit. Apoi, evaluarea riscului supranațional care confirmă riscurile noastre asociate cu aceste uh, cu riscul reprezentat de vizele de aur trebuie să luăm poziție fermă împotriva acestor practici. Ați fi de acord cu interzicerea acestor practici la nivel general european? Apoi, considerăm că punerea în aplicare, în termen practici, concret, în teren, este esențială. În Belgia, termenul limită a trecut, cam 80% dintre companii încă nu au trimis uh, informațiile referitoare la uh, uh, cei care, la deținătorii beneficiari, către Registrul Național. Am înțeles că Consiliul a comandat un studiu privind uh, punerea în aplicare. Știți ceva despre calendarul lor de activitate? Când putem vedea acest raport? Și apoi, când intenționați să pregătiți un instrument legislativ de facilitare interconectării între statele membre? Mulțumim, urmează doamna Canco. Mulțumesc foarte mult. Combaterea spălării de bani și a finanțării activităților teroriste este o luptă continuă și care cere o aducere constantă la zi a legislației europene pentru a răspunde la noile evoluții din domeniul tehnologic și la noile tactici adoptate de infractori. S-au făcut progrese considerabile în ultimii 5 ani. Cu modificări succesive ale legislației, însă, problemele de punere în aplicare și diferitele interpretări au complicat foarte mult situația și au redus eficacitatea acestei legislații europene. Pentru fiecare lacună de, de, de punere în aplicare, dăm, cu fiecare astfel de lacună, dăm posibilitatea infractorilor de a submina libertatea noastră. Măsurile se impun și se impun cu celeritate. Nu e nevoie neapărat de noi legi, pentru că o legislație nouă poate dura ani de zile până la adoptare, în timp în care problema nu face decât să crească în amploare. Avem nevoie de sprijin european suplimentar, de programe de formare pentru statele membre care să accelereze punerea în aplicare a regulilor adoptate. Avem EDPS, avem grupul de lucru pentru protecția datelor, probabil s-ar impune o metodologie similară și pentru activitățile aferente uh, Uh, luptei împotriva spălărilor de bani. Până la 1,20 din produsul uh, european brut uh, pare a fi implicat în tranzacții financiare suspecte. Suma, în termen nominal, e uriașă. Asta înseamnă trafic de persoane și alte forme de infracționalitate. Pentru a asigura securitatea Europei, trebuie să privim Uniunea în ansamblul ei. Nu e vorba doar de control la frontierele externe, sunt mai multe piese la acestui puzzle și combaterea spălării de bani este o piesă importantă în acest puzzle. Deci trei întrebări rapid. Buna punere în aplicare nu e un subiect interesant, dar e unul important și adesea tindem să o scăpăm din vedere. Noua comisie a fost structurată în această manieră încât competențele sunt divizate între multe directorate generale și între mulți comisari. Cum se va asigura o bună cooperare în acest sens? care sunt principalele chestiuni, principalele obstacole care împiedică schimbul de date între autoritățile din statele membre. Ce forum există la nivel european care să, să faciliteze schimbul de informații și de exemple de bună practică în materie de combatere a spălării de bani și cum credeți că s-ar putea îmbunătăți acest cadru în lunile și anii care urmează? Vă mulțumesc! Din partea GUE, doamna Guri de la Econ? Pentru Guie E cineva? Nu e nimeni? Dumneavoastră sunteți la PPE. Nu sunteți de la Guie. Din partea Guie nu vorbește nimeni? Bine, atunci. Atunci trecem la, la restul membrilor. Începem cu doamna Gheri de la PP. Nu intenționez să trec la alt grup. Not argue in favor of speeding up. Văd că toată lumea de aici e de acord cu accelerarea combaterii spălărilor de bani și că trebuie să fim permanent în stare de alertă, însă aș dori să vă reamintesc ce au spus o serie de colegi, că noi am tot dat legi în ultimii ani, am adoptat uh, directiva a patra și directiva a cincea pentru combaterea spălărilor de bani, mi s-a spus că data de transpunere a celei de-a cincea directive expiră în două luni. În esență, nu prea știm cum funcționează în practică această legislație și care va fi impactul concret. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru cărțulia groasă pe care ne-au trimis-o Asta ne arată că, într-adevăr, chestiunea este bine documentată și ne arată direcția în care dorim să mergem. Categoric nu suntem la, fin, la sfârșit de drum, însă sugestia mea ar fi să ne moderăm aspirațiile atunci când e voia de instrumente suplimentare sau chiar o agenție la ECON. Am tot discutat această chestiune la începutul lunii septembrie. Deci nu e nevoie totdeauna de noi instrumente, de noi instituții. Nu așa combatem în mod eficient un astfel de fenomen pe care evident dorim să-l combatem. Cred apoi că aici, în acest caz, subsidiaritatea și proporționalitatea trebuie luate în calcul și trebuie să avem deplină încredere instituțiile naționale uh, și să îmbunătățim cooperarea între acestea. Și o ultimă chestiune, multe informații cu caracter confidențial uh, circulă atunci când vorbim de finanțare și când încercăm să controlăm instituțiile financiare. Așa că, dacă asta vizează autoritățile financiare și, și autoritățile de resort, atunci lucrurile sunt ok. Dar dacă vorbim de noi instituții, asta ar putea să ne creeze dificultăți considerabile. Recomandarea ar fi să vedem clar care este impactul uh, ultimelor acte legi- legislative și să ne coordonăm mai bine, limitându-ne la protagoniști existenți în prezent. Mrs. Metzola is Mulțumesc. Văd că și doamna Metzola dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur și eu colegilor și să mulțumesc uh, Comisiei pentru munca grea și pentru prezentări. Așteptăm cu mare interes toate răspunsurile la toate întrebările pe care le avem. Mai am și eu o întrebare, pe lângă cele referitoare la cele ale colegilor mei, uh, cu privire la Pilatus Bank și la schemele de cetățenie și pașapoartele așa numitele pașapoarte de aur. În ceea ce privește Pilatus Bank, am văzut uh, că um, toate garanțiile, cumva, toate uh, um, obstacolele în calea uh, răufăcătorilor au fost, de fapt, depășite. Totul arăta foarte bine pe hârtie, dar, de fapt, era vorba de o bancă în umbră care a fost înființată pentru a proteja interesele anumitor persoane și legăturile între cei care cumpărau pașapoarte uh, europene și cei de la nivel foarte înalt uh, au apărut doar în momentul în care Statele Unite au um, uh, l-au um, arestat pe președintele băncii. Uh, deci ce se întâmplă atunci când eh, avem toată legislația, toate autoritățile de supraveghere au fost notificate, totul eh, pare ok pe hârtie, dar de fapt nu este, ce putem să facem mai mult? Ce putem să facem pentru a urmări astfel de bănci fantomă? Apoi, în ceea ce vește pașapoartele, um, atunci când nu există nicio legătură între Uniunea Europeană și individul care dorește să cumpere un astfel de pașaport, ce poate Comisia Europeană să facă pentru a opri astfel de scheme de cumpărare de pașapoarte? Domnul Heina Loma, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca depusă. E îngrijorător să știm că sunt atât de multe lucruri care nu sunt în regulă în ceea ce privește fluxurile de numerar în Uniunea Europeană și spre deosebire de părerea și poziția colegii mele de la PP, mă întreb, ca membru nou în Parlamentul European, mă întreb dacă oare facem bine legislația, pentru că și eu am observat că în lumea de afaceri oamenii cer din ce în ce mai mult să fie aceleași norme în toate țările, astfel încât să nu trebuiască să-și irosească timpul și resursele uh, pentru a înțelege și a răspunde culturilor și tradițiilor diferite din state membre diferite. Deci care este părerea Comisiei? Ar trebui să existe mai multă legislație obligatorie europeană care să aibă, să introducă aceleași norme în toate țările? Și a doua întrebare, și cum putem să facem această muncă dacă nu avem aici o autoritate europeană care să garanteze că fiecare stat membru își face, de fapt, treaba. Pentru că dacă există niște lacune în statele membre, uh, Uh, atunci degeaba aș fac celelalte state membre munca. Mulțumesc, domnul Hook. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu comisiei pentru prezentare și pentru acest document care chiar este foarte util. Um, colectează tot, tot pachetul uh, de combaterea spălării banilor. Ca fost procuror, eu credeam că știu toate modurile prin care se pot spăla bani, dar aceasta jumătate a documentelui identifică foarte multe modalități și instrumente de uh, spălare a banilor pe care nu le știam. De, descrie modul în care uh, prin diverse instrumente uh, se pot spăla bani. Deci e foarte bun documentul. Uh, mi se pare că este un domeniu care este lăsat în afară cel organizațiilor politice. Uh, și aici uh, mă gândesc și la ce facem noi în privința interferențelor străine în democrația noastră, pentru că în, în țara mea noi avem în vedere și organizațiile politice. O, orice companie trebuie să fie verificată pentru a vedea din ce surse vin banii. Ar fi foarte important să acoperim, deși această zonă, pentru a opri infracțiunile, dar și pentru a proteja integritatea democrației noastre. Și sunt de acord cu colegul meu. Ar trebui să avem aceleași norme în Uniunea Europeană, pentru că este esențial nu doar pentru a face față criminalității, ci e esențial pentru um, tuturor celor care au uh, companii, mai ales IMM-urilor. Bine, dacă nu mai are nimeni întrebări, sau uh, idei de exprimat, atunci revin la um, unitate, Unitatea pentru Criminalitate Financiară de la Comisia Europeană și uh, aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc. Au fost foarte multe întrebări. O să fac tot ce pot ca să le grupez și să vă răspund. Dar, uh, în orice caz, în primul rând, mă liniștește să văd interesul și cunoștințele dumneavoastră în diverse aspectele muncii noastre. Eu o surpriză plăcută pentru mine. Să începem cu punerea în aplicare, pentru că au fost mai multe întrebări referitor la asta. O întrebare, dacă s-au făcut progrese din iunie? Da, am încheiat procedurile de încălcare pentru patru țări luna trecută și planificăm să încheiem uh, procedurile pentru încă patru țări în această lună. Am primit notificări din partea statelor membre cu privire la noi legi pe care le-au adoptat. Uh, Știți, noi la comisie suntem destul de birocratici, de trebuie să le traducem pentru a putea face evaluarea, deci durează un pic de timp, dar da, vedem progrese. De asemenea, o întrebare era dacă ne așteptăm ca cea de-a cincea directivă să fie transpusă la timp. Și pot să vă spun că deja state membre, șase state membre au notificat transpoziția înainte de termen a celei de-a cincea directive și suntem încrezători, avem speranța că vor mai veni uh, în următoarele două luni și alte notificări, dar, ca de obicei, există și întârzieri. Sperăm că până în primăvară să primim majoritatea notificărilor de care avem nevoie. A, alte întrebări se refereau la studiul realizat de Consiliul Europei și de calendarul acestuia. Mm, foarte multă din munca pe care ați depus-o în dosarul Panama Papers, care a fost foarte utilă pentru noi, uh, se referea nu doar la legislația statelor membre, ci și la modul în care aplică legislația în practică. Și de aceea noi am contractat Consiliul Europei pentru a realiza acest studiu cu um, vizite la fața locului, cu interviuri, pentru a ne face o imagine destul de bună asupra proceselor de pe teren. Uh, tocmai am a început uh, să se deruleze acest Uh, studiu până în 2021 va fi în, în desfășurare pentru că trebuie să viziteze uh, toate statele membre și noi avem uh, termen de raportare pe directivă în 2022, dar deci va dura ceva timp, dar important este să fie făcute lucrurile bine. Mai multe intervenții au subliniat nevoia unei bune aplicări și asistența pe care oferim statelor membre, respectiv uh, presiunea pe care trebuie să uh, uh, o exercităm ca să-și facă uh, treaba. Am observat în evaluarea supranațională că um, notarii și avocații reprezintă un risc important, de aceea am realizat, uh, anul trecut am organizat uh, formări și anul acesta organizăm formări pentru notari și pentru avocați pentru a înțelege care sunt sarcinile lor și cum trebuie să raporteze. Deci, avem o dată partea de formare. Apoi, uh, uh, oferim asistență pentru punerea în aplicare a directivei. Există um, o structură care oferă uh, sprijin statelor membre în implementarea diverselor norme. Cred că șapte state membre au primit asistență în uh, domeniul spălării banilor. Anul acesta, cinci alte state membre au prezentat uh, cereri, deci lucrăm și din acest unghi pentru că, da, Comisia este de acord cu dumneavoastră că primul pas este buna aplicare a normelor pe care le avem în momentul de față. Am primit și întrebări referitoare la obstacole în calea schimbului de informații um, obstacole în uh, calea schimbului, la, schimbului de informații. Um, uh, pentru directivele trecute nu sunt multe obstacole în calea cooperării, însă lipsește obligația de a coopera. Deci spunem uh, autorităților naționale că da, puteți să partajați informații, dar e alta să le spui trebuie să, să partajați informații, să faceți schimb de informații. Uh, deci asta ar fi probabil uh, de luat în considerare în pasul următor, să vedem dacă putem să consolidăm uh, cumva normele. O altă întrebare se referea la unitățile uh, de informații financiare, un mecanism de coordonare pentru acestea. Am fost pe, la platforma pentru aceste unități și am vrut să prezint, voiam să prezint starea de fapt, dar am fost foarte încurajată pentru că am primit comentarii foarte bune, am văzut că statele membre și unitățile de informații financiare sunt interesate, sunt de acord cu constatările noastre și că un mecanism de coordonare și raportare ar fi un instrument util. Deci ne-a uh, încurajat acest lucru și vom continua eforturile în acest sens. O altă întrebare se referă la o autoritate unică de supraveghere. Sigur că e unul dintre lucrurile pe care încercăm să-l luăm în considerare. Noi am scris în așa numitul raport post-mortem că vedem într-adevăr valoare, plus valoarea um, concentrării sacinilor la uh, o organizație, la o entitate uh, la nivel european și noul vicepreședinte al Comisiei pare să fie uh, angajat în acest sens, măcar uh, să evalueze în mod serios un astfel de pas. Apoi, Pilatus Bank de acolo foarte multe lucruri uh, au, au mers prost. Toate normele erau acolo, toate organismele care să verifice erau acolo, dar nu s-au făcut foarte multe. Și facem legătura cu ceea ce a spus doamna Intveld cu privire la rolul uh, autorității bancare europene în acest caz. Pentru că a fost a, acesta a fost un caz în care AB a uh, descoperit că uh, uh, unitatea de informații financiare care supraveghea acel caz a încălcat legislația europeană pentru că nu a acționat, nu a întreprins suficiente măsuri de a monitoriza situația, de a emite uh, avertizări sau chiar de a da sancțiuni și așa mai departe. Apoi a urmat uh, un aviz al Comisiei în care cerea unității de informații financiare din Malta să își uh, modifice abordarea și modul de acțiune și trebuie să fiu foarte corectă să spun că în ultimul an Unitatea de informații financiare din Malta a făcut progrese foarte importante în ultimul an, și-au schimbat modul de lucru, au angajat mai multe persoane și așteptăm să vedem cum funcționează lucrurile în practică. E bine să avem norme, dar trebuie să vedem cum se aplică și în practică și deci ne uităm cu foarte mare atenție la evoluția lor. Vizele de aur e un subiect <coughs> foarte dificil. Eu nu mă ocup neapărat de asta, însă eu reprezint totuși comisia astăzi aici. Din câte înțeleg eu, s-ar putea să existe obstacole juridice. Nu pot intra în detalii, însă s-ar putea să existe obstacole juridice că dacă comisia ar vrea să reglementeze sau să interzică așa ceva. Însă este un subiect uh, interesant pentru comisie, de am făcut și acest raport. Ceea ce ne interesează pe noi este ca în directiva cu privire la spălarea banilor să există o cerință, că atunci când este tranzacții uh, pentru solicitanții, pentru a avea scheme de cetățenie sau vize de aur, să fie situații care să fie tratate ca fiind riscante și supuse unor controle sporite. Acum, interconectarea registrelor de controle băncilor centrale. Nu există un temei juridic pentru asta deocamdată, însă vreau să vă asigur că nu vom ezita și nu vom precupeți niciun efort. Le va salva statelor membre mulți bani dacă printr-un click pot vedea toate aceste registre, registre ale controlor bancare, însă pe viitor s-ar putea să facem un exercițiu de revizuire a regulilor. Vrem să o facem dintr-o dată în loc să o facem în mai multe etape. Însă pentru asta va trebui să se facă o evaluare în următoarele luni când vom avea noua comisie. Acum, întrebarea referitoare la ce părți din directivă s-ar putea să fie transformate în regulament sau ar trebui transformate în regulament. Știm că există o povară mare asupra sectorului privat care trebuie să respecte atâtea reguli diferite. Că vedem ce cerințe există asupra entităților care sunt uh, obligate să reacționeze, vedem că este multă divergență între statele membre. Deci vrem să analizăm asta, să vedem cum putem avea o armonizare mai mare la nivel comunitar pentru a reduce o parte din povara de pe umerii sectorului privat. Însă, bineînțeles, tot ceea ce vă spun eu sunt elemente pe care le vom analiza, nu mi-au niciun angajament aici, deci vor fi făcute evaluări, însă cam de la asta pornim. Eu cred că am, încerc, am răspuns la întrebările generale, poate că nu v-am răspuns la toate întrebările, însă dacă aveți alte întrebări și înscriși, sunt aici, putem discuta și după sfârșitul reuniunii. Dacă nu mai avem comentarii, atunci terminăm reuniunea de această dimineață. Vom avea și o sesiune după amiază suficient de devreme. Ne vom relua uh, lucrările în Comisia Libe la orele 14. Vă rog să veniți înapoi.